Mes chers collègues, nous allons commencer notre... Dragi colegi, haideți să începem ședința. Le projet d'ordre... Proiectul de ordine de zi se poate adopta dacă nu există obiecții. La fel, procesele verbale ale reuniunilor din 22 și 23 martie, dacă nu sunt obiecții. Nu, se pare că nu sunt. Putem să mergem mai departe. Avem onoarea de a o avea pe doamna comisar Bulc uh, aici la noi în comisie. Vom discuta programul de lucru al comisiei pe anul 2017. Mă bucur foarte mult să vă avem aici pentru că lucrăm uh, adesea împreună și ne face o deosebită plăcere să vă primim aici, la Comisia pentru Transport, pentru că vom avea un dialog structurat, avem un dialog practic permanent între cele două instituții. Este prima oară anul acesta când uh, ne faceți onoarea să veniți aici. Scopul uh, acestui dialog este acela de a fi structurat, constructiv și să ne permită să ne planificăm cât putem de bine lucrările pentru anul viitor și de aceea, doamnă comisar, v-am fi recunoscători dacă ne-ați uh, spune câteva lucruri despre planurile de lucru ale Comisiei Europene pentru anul viitor în ceea ce privește, bineînțeles, domeniul transporturilor. Vrem, de asemenea, să examinăm și rezultatele de până acum în până în aplicarea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2017, pentru că mereu avem tendința să ne gândim la viitor, dar nu prea ne uităm neapărat la ce am realizat. Deci, cred că a venit vremea să ne uităm și la ce s-a întâmplat până acum. E adevărat că mai sunt multe lucruri de făcut ca să ne apropiem când vine vorba de obiectivele noastre în ceea ce privește transporturile, pentru că toți din această comisie vrem să avem transport sigur, eficient și uh, um, abordabil, care să fie, să poată, um, pe care să ne putem permite și asta să fie, bineînțeles, în avantajul cetățenilor europeni și al pieței interne și pentru a face față provocării pe care o reprezintă revoluția digitală. Deci trebuie să fim în cadrul conectivității globale. Sigur, locurile de muncă, de asemenea, trebuie să fie uh, Uh, prioritare, acestea trebuie să fie menținute, create și de asemenea trebuie să ținem cont și de problemele de mediu. Vorbim astăzi despre um, încălzire climatică, despre um, scara globală pentru protecția mediului. Doamna um, comisar, aveți 10 minute pentru prezentarea dumneavoastră, după aceea vom avea o dezbatere foarte dinamică cu deputații noștri din Comisia de Transporturi. Am schimbat un pic metoda de lucru. Adică, după ce o să intervină doamna comisar, coordonatorii vor avea la dispoziție 5 minute. Va fi o discuție de tip ping-pong, ca să fie mai dinamic. Și o să fiu intransigentă. 5 minute schimb uh, de replici între coordonator și doamna comisar întrebare și răspuns. După care o să dăm mai departe cuvântul um, și celorlalți membri timp de 3 minute. Trebuie să vă spun că faptul că sunt două femei în uh, cele două instituții și um, aceste două femei lucrează atât de bine în domenii care sunt prioritare pentru noi, și aloc atât de multă energie și au atâta hotărâre, chiar că este un lucru uh, demn de remarcat și vă mulțumesc foarte mult încă o dată că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, dragă Karima, stimați uh, membrii ai Comisiei pentru Transport. Avem și noi și niște invitații aici, după câte văd. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu din nou în acest, uh, în acest forum. Eu am două părți principale în intervenția mea de astăzi. În primul rând vreau să vă ofer o punere în uh, perspectiva punerii în aplicare a programului de lucru al Comisiei pentru 2017 și apoi aș vrea să ne uităm și către viitor, să vă spun despre programul de lucru pentru 2018. Deci sunt multe de vorbit, așa că o să trec direct la partea de conținut. În primul rând, m-aș referi la pachetul pentru mobilitate. Cea mai uh, importantă, cel mai important moment pentru 2007 va fi pachetul de mobilitate. Vom avea ocazia să discutăm acest subiect în următoarea ședință plenară. O să vin să prezint detaliile propunerii comisiei în fața comisiei dumneavoastră pe 19 iunie. Așadar, astăzi am să vă dau pur și simplu uh, informațiile cele mai recente cu privire la situația actuală. Ceea ce a început ca un pachet cumva mai mic, numit pachetul rutier, a crescut eh, din fericire eh, și a căpătat elemente transversale, care reflectă mm, tentativa Comisiei de mm, a împiedica fragmentarea și mm, să reflecte viziunea mea care se referă la sisteme de transport perfect eh, integrate. Acest pachet de mobilitate va conține toate inițiativele, um, precum și unele noi, cum ar fi cele legate de standardele pentru dioxid de carbon pentru camioane. Primele uh, propuneri ar trebui să fie adoptate pe 31 mai și va mai fi un set de propuneri planificat pentru sfârșitul anului. Cred că acest pachet uh, de mobilitate vi s-a apărea unul um, echilibrat va conține elemente sociale, de mediu digitale și de piață internă foarte importante care încearcă să reducă birocrația, acesta este principala noastră prioritate și apoi vor um, consolida punerea în aplicare a normelor. Acest lucru corespunde foarte mult cu proiectul de rezoluție pe care l-a votat Comisia dumneavoastră acum câteva săptămâni. Însă am nevoie de ajutorul dumneavoastră să puneți presiunea asupra statelor membre, să participe și acestea într-o manieră deschisă, pe șleau, și după aceea, bineînțeles, să le pună în aplicare așa cum se convine. După cum știți cu toții, aceste propuneri uh, sunt de o importanță politică foarte mare. Va fi important să lucrăm în strânsă colaborare și să încercăm să adoptăm pachetul acesta în timpul mandatului acesta. E un element esențial uh, pentru a asigura buna funcționare a pieței unice. Mă, bucur, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Sper că veți trata aceste propuneri ca pe o prioritate. Deci vă rog să vă numiți echipele la timp, astfel încât uh, să putem să rezolvăm toate aceste aspecte în cadrul uh, pe care l-am uh, planificat noi. Cât despre siguranța rutieră, Cred că e foarte potrivit să vorbim despre siguranța rutieră. Am avut uh, rezultatele pe care le-am prezentat la Valeta în martie și care arată că avem uh, o scădere a numărului de decese înregistrate pe șosele. E um, un aspect pozitiv, dar mereu, sigur, e foarte greu să vorbești despre cifre, dar până la urmă merită să le menționăm. 25 de mii, 500 de oameni uh, um, și-au pierdut viața în fiecare an pe șosetele europene. În 2016 uh, s-a întâmplat acest lucru, uh, dar a fost o scădere cu 600 față de 2015, dar tot nu este destul. Și alți 135.000 de oameni au fost uh, răniți grav în uh, accidente pe șosele, conform celor mai recente cifre. La 1 februarie am adoptat o propunere de modificare a directivei prin care mm, se creau uh, cerințe de formare pentru șoferii profesioniști și uh, acestea vor contribui să sporească siguranța mm, rutieră pentru șoferii mm, profesioniști. O mare parte dintre accidente sunt Uh, cauzate de astfel de um, um, vehicule profesioniste. Deci uh, este una dintre prioritățile noastre și mă bucur că deja lucrăm la acest uh, capitol și că venim cu soluții. Consiliul deja a parcurs propunerea în primă lectură, într-o manieră foarte constructivă, foarte pozitivă, pe care o salut și suntem dispuși să lucrăm cu Parlamentul European, cu raportorul dumneavoastră, domnul Lundgren, și cu toți raportorii din umbră pentru a finaliza adoptarea acestei legislații importante. Sunt sigur că Comisia dumneavoastră va acorda atenția necesară siguranței rutiere. Următorul subiect, aviația. Tot pe 2017. Dacă trecem la acest capitol, vă putem spune că pregătim un uh, pachet legislativ cu privire la uh, conectivitatea aeriană. Acesta va decola pe 7 iunie. Pachetul um, va implementa și mai bine strategia pentru aviație și va include orientări cu privire la obligațiile de serviciu public și uh, cele de um, proprietate și control, precum și um, vom avea și o propunere legislativă cu privire la um, conservarea concurenței în transportul aerian, care înlocuiește regulamentul 868 pe 2004. Este vorba de propuneri legislative care uh, vin cu o um, solicitare pentru acest Parlament de a um, oferi Uniunii Europene un instrument eficient pentru linia aeriene ale Uniunii Europene când se confruntă cu practici de concurență neloială din partea țărilor terțe și vreau să vă spun că uh, există poziții divergente și fac apel la dumneavoastră să vă folosiți influența pentru uh, a influența nivelul național. De asemenea, uh, despre EASA. Avem un nou regulament privind siguranța aeriană, care reprezintă o ocazie de a face ca sistemul de siguranță aeriană în Europa să fie mai eficient. Făcând progrese la acest dosar, vă invit să um, faceți un efort suplimentar și să vă asigurați că această legislație se poate adopta cât se poate de repede. Vorbim despre concurență și competitivitatea aviației europene, deci vă rog să vă concentrați pe aceste aspecte cât puteți uh, de mult. Tot pe 2017, chestiunile feroviare. Dacă revenim pe șine, prioritatea mm, pentru anul acesta este uh, punerea în aplicare a legislației existente. Serviciile mele uh, pun acum bazele activității pentru consolidarea reformării uh, directivei reformate și pentru cel de-al patrulea pachet uh, feroviar, astfel încât să încheiem în cadrul de reglementare la timp pentru deschiderea pieței pentru 2019. Acest lucru include, de exemplu, accesul din partea tuturor operatorilor la facilități, cum ar fi gările, și să protejeze echilibrul economic al contractelor um, de servicii publice existente. Știu că aceste chestiuni sunt foarte importante pentru Comisia TRAN. Câteva cuvinte acum despre drepturile pasagerilor feroviari. Pot să vă confirm că Comisia planifică să-și adopte propunerea privind drepturile pasagerilor feroviari înainte de venirea verii. După problemele care au fost identificate în regulamentul actual, mai ales când e vorba de o aplicare fragmentată, derogări și incertitudine juridică, Comisia mm, vrea să lămurească și mai mult normele existente. Ce idee avem noi este să definim mai bine mm, conceptele de etichete mixte și de uh, Uh, obligații uh, legate pentru um, companii și pentru cei care vând uh, bilete și de asemenea propunem introducerea unei clauze de forță majoră care să fie în um, conformitate cu celelalte um, acte legislative europene. Apoi aspectele maritime. Sigur, 2017 este anul maritim și serviciile mele au consultări intense cu părțile implicate, cu privire la prioritățile acestui sector cu privire la provocările care ne așteaptă și cu privire la dezvoltarea uh, cadrului nostru legislativ. Acest lucru ar putea să ducă la niște inițiative legislative noi pentru 2018. O să vă spun câteva cuvinte despre acest aspect peste câteva minute, dar deja în acesta am să vă... Um, o să venim cu noi propuneri cu privire la revizuirea directivei privind uh, facilitățile de primire în porturi. De asemenea, vom continua activitatea noastră cu um, revizuirea legislației privind transporturile maritime și vrem să se facă o evaluare a regulamentului cu privire la răspunderea transportatorilor de pasageri pe mare în cazul accidentelor, apoi evaluarea refit în ceea ce privește formarea și certificarea navigatorilor, apoi verificarea de um, soliditate um, um, în ceea ce privește răspunderea statelor um, de pavilion, uh, statele de port și statele uh, de coastă și vreau să vă felicit pentru progresele mari făcute în ceea ce privește dosarele privind uh, siguranța navelor pentru pasageri și raportele, rapoartele pe care le-ați adoptat în aprilie după aceea ați găsit compromisul cu privire la câteva chestiuni foarte sensibile și Comisia așteaptă cu interes să lucreze împreună cu Parlamentul și cu Consiliul în cadrul trialogurilor care vor începe în curând. Apoi, um, decarbonizarea, tot 2017, transportul trebuie să um, vină în întâmpinarea nevoilor de cererii, însă trebuie de asemenea să ne dezvoltăm în mod sustenabil. Ne trebuie un uh, sector al transporturilor eficient din punct de vedere energetic și decarbonizat, și strategia de mobilitate cu emisii scăzute a Comisiei lansată anul trecut este foarte ambițioasă și va fi pusă în aplicare anul acesta prin uh, diferite măsuri. Directiva cu privire la combustibile alternativ va oferi um, încredere în industrie pentru investitori și pentru consumatori, și uh, fac apel la statele membre să asigură punerea în aplicare a cadrelor politice naționale. La finalul anului, uh, ca partea a doua a pachetului privind mobilitatea, Comisia va contura modul în care va sprijini uh, creșterea cotei de piață și pentru, altern, pentru vehiculele cu combustibili um, alternativi, și, de asemenea, în cadrul achizițiilor publice se pot face multe stimulente pentru produse inovatoare și, în sfârșit, o propunere de transport combinat uh, va îmbunătăți uh, sprijinul direct pentru o trecere modală de la partea de transport uh, feroviar de la transport rutier la feroviar. Mi s-a spus că n-am decât 10 minute, dar sper că pot continua. Da, mulțumesc. Apoi, finanțarea, cadrul financiar multianual la transport, finanțarea Finanțarea este esențială, investițiile în infrastructură mm, reprezintă una dintre prioritățile politice ale președintelui uh, Juncker și este și o prioritate a mea și în, uh, am avut uh, un plan pentru următorul CFM, dar probabil că acesta va fi finalizat doar la începutul lui 2018. Principalele obiective sunt legate de discuțiile privind finanțele Uniunii Europene până în 2025 care um, vin cumva ca o continuare a cărții albe și um, e foarte important că avem un um, deja rezultate foarte bune în ceea ce privește facilitatea conectarea Europei sau uh, CEF. Uh, s-au mobilizat 37,6 miliarde de investiții în 2014-2016 și 20 de, milioane, de miliarde de euro au fost alocate pentru granturi, uh, contribuind la agenda Europei pentru crearea de locuri de muncă și creștere. Continuăm Uh, cu sprijinul nostru și sperăm că vom obține sprijin din partea Parlamentului pentru CEF 2.0, uh, dar um, nu se poate face acest lucru decât cu um, angajarea de capital interinstituțional. Modelul pe care îl folosim este um, modelul EFSI. În uh, acest moment, 36 de operațiuni care mobilizează în total 15 miliarde în Uh, investiții asociate deja s-au făcut și reprezintă um, o încurajare pentru activitatea noastră viitoare. Și, în sfârșit, în ceea ce privește finanțarea, o um, nouă um, modalitate de finanțare mixtă pentru transport a fost lansată în uh, a fost recent și uh, sperăm să mărească efectul de levier. Se cheamă Transport Blending. Apoi, în ceea ce privește programul nostru în viitor, insistăm pe multimodalitate, vrem să se îmbunătățească integrarea tuturor modurilor de transport uh, în Europeană. Noi vom veni cu o serie de dosare pe parte maritimă care vin din uh, verificarea aceasta de fitness um, pe care o vom încheia până la finalul anului acesta. Cel mai important dosar în acest sens va fi cel privind uh, formalitățile de raportare. Acolo vrem să ne concentrăm pe avantajele pe care le o poate oferi un ghișeu european unic, um, pe lângă cele naționale. De asemenea, mai sunt dosare referitoare la controlul statelor de port și de pavilion, la monitorizarea traficului navelor și formarea navigatorilor. Aceste inițiative sunt pregătite în contextul uh, uh, agendei refit și de mai bună reglementare. De asemenea, vom încerca pe partea de aviație să ne um, să ne um, tot pe partea maritimă vrem să uh, ne concentrăm pe partea de emisii GHG uh, din navigație, să fie la nivelul NOIME și uh, sper că vom avea o strategie ambițioasă în primăvara lui 2018. Uh, apoi pot să vă spun că mai avem și un program în ceea ce privește cadrul de politici privind siguranța rutieră. Avem multe inițiative, probabil că în aceste inițiative vă recunoașteți multe dintre inițiativele dumneavoastră și aștept uh, în continuare o activitate și mai constructivă împreună cu dumneavoastră pentru a trata nevoile pieții unice ale Uniunii Europene și pentru o zonă comună de comun care să apropie și mai mult de o Uniune în transporturi. Vă mulțumim mult, doamnă comisar. Acum, fără să mai pierdem timp, Uh, dau um, cuvântul uh, membrilor. Sper că ați înțeles bine, aveți 5 minute la dispoziție. După 5 minute vă tai microfonul, deci să știți. Cu cât uh, puneți întrebări mai scurte, cu atât doamna comisar va avea mai mult timp să răspundă. Începem. Domnul Vin Van de Camp. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o mare onoare pentru mine să pot lansa acest joc de ping-pong cu doamna Bult. Acest pachet de mobilitate ajunge la timp? Trebuie să vă spun că de mult îl tot așteptăm. Aș dori să-i mulțumesc, doamnei comisar, pentru apelul lansat către Parlament și statele membre de a accelera puțin lucrurile. Însă, oare vine la timp acest pachet? Am înțeles că mai sunt evaluări ale impactului ce sunt uh, pe rol. Ar trebui uh, să discutați și cu domnul Timmermans în ceea ce privește o mai bună legiferare. Doamna Bolț, da, sper că Uh, veți uh, înțelege că timpul pe care l-am folosit pentru a pregăti acest uh, pachet nu a fost timp irosit. Am folosit o nouă metodă. Am făcut consultări și am folosit modele participatorii pentru um, a primi contribuții înainte de a redacta uh, această propunere. Din, pot să vă spun că pe baza calendarului pe care ni l-am propus, uh, um, suntem mm, la timp, respectăm tocmai acest mm, calendar. Am, mm, după cum am spus, am consultat toate părțile interesate și am încercat să evaluăm impactul măsurilor potențiale. Președințiile estonă, ungară și nu numai au confirmat că își asumă angajamentul de a lucra la acest pachet de mobilitate. Am uh, stabilit care dintre părți uh, va fi abordată sub care președinție și sper că mă voi uh, putea baza pe dumneavoastră. Um, noi ne-am, ne-am asumat angajamentele, sper că veți putea face și noastră la fel. Mulțumesc! În momentul de față, mulți se îngrijorează de aliniatul sau de clauza socială și presa vorbește despre asta. Uh, am, au fost uh, scurgeri de informații cu proiecte de formulări. Uh, colegii de la Comisia pentru Ocupare sunt cât se poate de îngrijorați. Am înțeles că ați discutat și cu sindicatele, dar ce se întâmplă la nivel social? Deoarece acest pachet este văzut cu ochii de um, persoane care se îngrijorează de acest, uh, aceste prevederi. Doamna Bolci, um, mă uimește acest lucru. Ușile noastre sunt deschise întotdeauna, discutăm cu cine dorește să abordeze aceste subiecte cu noi, mai ales uh, subiectele sociale, care sunt foarte delicate. Mă îngrijorează faptul că diferite părți uh, lansează zvonuri care de fapt nu sunt sprijinite de fapte și de lucruri care chiar sunt în pachet. Când am auzit prima dată și am văzut um, broșurile pe care le împărțeau sindicatele, am fost și m-am întâlnit uh, uh, cu ei când au avut o reuniune în apropiere de clădirea Berlemont. Uh, m-am adresat lor, am discutat și am clarificat lucrurile. Din șapte um, îngrijorări ale lor, șase sunt deja abordate așa cum își doreau ei în pachet. Unul probabil va mai trebui să-l negociem, însă nu cred că trebuie să fim de acord 100% asupra tot. I-am promis domnului Erteg, Ertug în primul uh, an al mandatului meu că uh, aspectele sociale vor fi incluse în acest pachet că vor fi adopta, abordate în mod sistematic și aș vrea să vă invit și pe dumneavoastră să nu lansați zvonuri. Uh, zvonurile create s-au bazat pe consultările publice, unde bineînțeles că am ascultat toate întrebările și toate îngrijorările tuturor părților interesate și bineînțeles că alți uh, actori au alte întrebări și preocupări decât sindicatele și uh, să te bazezi pe contribuțiile lor uh, pentru a trage concluzii referitor la ce este în uh, pachet, uh, nu mi se pare corect, dar sper că în câteva zile când va ieși pachetul veți înțelege asta. Bun, mai bine două întrebări bune și două răspunsuri bune decât șapte proaste întrebări și șapte răspunsuri proaste. Încă o întrebare. Acordurile bilaterale, cum merg? Uh, Doamna Bulci, foarte bine, ASEAN, destul de bine, Armenia, bine, uh, Golful, cu excepția Emiratelor, progrese bune și acum suntem încurajați să propunem noi uh, negocieri pentru că acestea merg destul de bine. Mulțumesc foarte mult, aproape că ați respectat timpul. Aș da, voi da acum cuvântul uh, domnului Ismail Ertug. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă Bult, în uh, comisia noastră. Voi încerca să vă adresez trei întrebări relativ concrete în speranța că ne veți putea da răspunsuri. În primul rând, poate că nu este responsabilitatea dumneavoastră faptul că la nivel înalt în comisie um, tema transportului joacă un rol, să-i spun așa, subordonat. Uh, se vorbește mult despre cât de important e transportul, dar când ne uităm la programul de lucru al Comisiei Europene, din uh, um, câte știu eu, uh, formularea mobilitate apare o singură dată și asta ca produs secundar în importanta dumneavoastră comunicare privind mobilitatea cu emisii scăzute. Nu mă plâng, așa este, dar avem uh, subiecte importante de discutat. De exemplu, în mandatul anterior am uh, vorbit despre uh, legislația Clean Power for Transport, uh, energie curată pentru transport. În noiembrie anul trecut, statele ar fi trebuit să depună toate planurile de acțiune naționale. Din câte știu eu, avem poate 17 state membre care au exprimat o opinie sau alta. Care este situația concretă? Cine lipsește? Foarte concret, cine -a făcut, nu și-a făcut treaba și apoi ce intenționează Comisia să facă pentru ca statele membre să își respecte angajamentele. Vă rog. Doamna comisar, mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. În primul rând, dați-mi voie să uh, vă corectez uh, puțin. Poate că în 2015-16 transportul uh, nu a jucat un rol atât de important în programul de lucru, dar în 2017 domină acest program. Deci nu mai pot să spun că transportul este neglijat. Uh, din potrivă, este bine reprezentat, este inclus în aproape toate uh, inițiativele, în uh, inițiativele de uh, piață unică, piață globală. Uh, transportul astăzi este 21% din toate produsele expo- exportate din Uniunea Europeană și 18% din servicii. Deci suntem actori importanți și ne-am asigurat că acest lucru este auzit. În ceea ce privește planificarea pentru combustibile alternative, aveți dreptate în sensul că statele membre au întârziat. Am transmis la sfârșitul anului trecut scrisori personal statelor membre. 19 state membre între timp și-au uh, dus la bun sfârșit angajamentele. Am început uh, proceduri de infringement împotriva tuturor celorlalte Sperăm că până în vară vom uh, primi planurile de la toate statele membre. După cum știți, face parte din uh, programul nostru că vom avea un, să avem un raport în uh, toamnă. Discrepanțele sunt mari, deci vom avea și câteva propuneri despre cum putem să eliminăm aceste diferențe. Domnule Ertug, dați-mi voie să vă adresez o întrebare concretă care sunt cele nouă state care până astăzi nu și-au făcut temele? I don't know them by heart. N-aș ști să vi le spun pe de rost, spune doamna comisar Bulț, dar pot să vă trimit o listă. În regulă, spune domnule Ertugu. A doua întrebare. Colegul Van de Camp, pe bună dreptate, a vorbit despre inițiativa rutieră și despre aspectul social. Știm cu toții că în interiorul Uniunii Europene au fost multe tulburări. Știm că infrastructura în, țările, în statele centrale suferă, Știm cum trăiesc șoferii de camion și cum trebuie să trăiască și să muncească. Am ideea și speranța că va exista un fel de autoritate, nu mă interesează cum o să se numească, ci să există o autoritate care de la nivelul uh, de la Bruxelles să se asigure că nu avem dumping social, că există acces deschis și uh, concurență deschisă și că uh, la aplicare și control uh, facem progrese. Este acest lucru prevăzut în draftul dumneavoastră pentru uh, pachetul rutier? Doamna Bolț. Da, în primul rând trebuie să clarificăm uh, și să simplificăm regulile ca să fie mai ușor de aplicat. Asta a fost problema până acum cu cadrul actual. Simt am senzația că solicitați un fel de autoritate europeană. Noi am urmat uh, recomandările Parlamentului, a unora dintre colegii dumneavoastră, de a vedea în ce măsură statele membre reușesc singure să aplice aceste reguli. Dacă vom considera că va fi nevoie de o aplicare de la nivel uh, european, uh, vom acționa ca atare. În momentul de față, urmărim uh, implementarea achiului uh, social european, nu numai uh, după cum, nu, de fapt, nu numai chestiunile sociale, ci și decarbonizarea și așa mai departe și dacă vom vedea că agențiile naționale nu iau suficiente măsuri, vom propune altele. Mulțumesc foarte mult, doamnă Foster. Aveți cuvântul. Very much, Chairman. And... Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, doamnă comisar, și vă mulțumim pentru prezentarea programului noastră. O primă observație mai întâi salut că propunerile dumneavoastră sunt menite să reducă administ- eh, efortul administrativ și birocrația și că vă veți concentra mai ales pe punerea aplicare și verificarea implementării de către statele membre a regulilor existente. Adică, eh, de multe ori deficitele apar nu pentru că nu ar fi bună legislația, ci pentru că nu este pusă în aplicare cum trebuie în legătură cu pachetul de mobilitate pentru standardele CO2 ale camioanelor, ați amintit niște chestiuni foarte importante. Avem o agentă pentru transport și avem și comisii de specialitate a Parlamentului, cum ar fi cea de ocupare și cea de mediu, care ar trebui și ele să fie preocupate de impactul pe care are sectorul transportului evident, colaborăm foarte bine, dar ar trebui și acestea să fie uh, vizate. Uh, în ce privește alte forme și modalități de transport, cred că ar fi util uh, dacă toate statele membre ar interzice utilizarea telefonelor mobile în timpul uh, conducerii autovehicolelor de orice fel, adică lumea scrie SMS-uri, răspunde la telefon, vorbește și așa mai departe și foarte multe dintre accidentele care se petrec pe șosele sunt cauzate de uh, utilizarea telefonelor mobile. Și cu asta trec la căile ferate. Ați uh, vorbit despre etichetele intermodale, through ticketing. Din păcate n-am ajuns uh, prea departe. În sectorul aviatic folosim astfel de bilete uh, de 40 de ani, dar uh, în principiu și pentru transportul feroviar putem cumpăra bilete pe internet de la o destinație, de la un punct la cealaltă a rețelelor feroviare, însă trebuie să putem să facem asta și transfrontalier și trebuie să ajungem și cu aceste bilete pentru traficul feroviar în secolul 21. Asta este prioritatea pentru uh, cetățeni, pentru consumatori. Uh, de aceea uh, trebuie ca consumatorii, în special cei care folosesc internetul, să poată uh, accesa astfel de facilități de achiziție a biletelor. Vreau să știu uh, care este poziția comisiei, pentru că eu am impresia că aici e vorba de un protecționism care nu își are locul în piața comună. Vă rog să mă ajutați dacă eventual uh, omit uh, răspunsul la vreuna din întrebările noastre. Uh, Um, ați, voi începe cu ultima întrebare. Uh, emiterea de etichete uh, în transportul multimodal. Sunt uh, conștientă de problemele pe care ni le-ați semnalat și tocmai de aceea, de un an și jumătate, suntem în curs de elaborare unei noi arhitecturi, în domeniul transporturilor. Vorbesc de o de arhitectură digitală a rețelelor de transport, pentru că aici de fapt, este problema transportului multimodal și mediului multimodal de transport. Eu cred că până la anul viitor vom fi măsură să oferim informații solide în urma consultărilor cu părțile interesate, astfel încât să vedem dacă avem să vedem dacă avem nevoie de uh, legislații suplimentare sau un nou cadru de referință legislativ sau doar de unele noi elemente Eh, sper că vom primi de altfel și sugestii interesante și utile din partea noastră. Mm, altceva nu, nu pot să vă spun. Da, într-adevăr, spune doamna Foster, eh, înainte au fost doar două com- comentarii. Vorbeați în deschidere și despre propunerile privind pachetul maritim și despre anul eh, maritim. Evident, vom analiza aceste propuneri privind uh, transportul maritim. Nu vrem să existe suprapuneri în legislație, pentru că uh, legislația maritimă internațională uh, este deja stabilită și guvernată de Organizația Maritimă Internațională, care are și standarde de securitate și siguranță a traficului maritim foarte bine elaborate. Așa că o să analizăm cu atenție propunerea dumneavoastră. În ce privește aviația, uh, este ironic uh, faptul că uh, în 10 ani n-am reușit să uh, pun în aplicare un sistem de control unic în așa numitul cer european. Deci și această inițiativă este foarte importantă. Ați vorbit despre EASA și ultimul comentariu pentru care, pe care l-are doamna Foster. Sper că veți fi de acord că, vom put, că ar trebui în, în viitorul apropiat să obținem un uh, sistem obligatoriu de emisii în aviație pe plan global. Uh, la uh, Consiliul din 7 iunie vor fi risipite multe din rezervele din astea. Domnul Telicca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența. Eh, doar câteva întrebări eh, simple, poate vi se vor părea chiar naive. Pachetul maritim este într-adevăr un pachet pentru, eh, pentru că cuprinde mai multe elemente legislație independente sau, sau are și o logică internă? Logica internă prevede mai multe etape de punere de aplicare. Comunicarea a fost lansată împreună cu pachetul pentru că sunt prevăzute niște faze inițiale, de pildă, două, primele două faze anul acesta și mai târziu pachetul cuprinde pe anul viitor și alte faze, alte faze de implementare. Înțeleg că există elemente social, economic, de digitalizare și așa mai departe, Să înțeleg asta că uh, uh, în privința pachetului maritim dumneavoastră aveți și acordul uh, celorlalți comisari care sunt atinși în portofoliile lor atunci da, atunci sunteți de acord că noi în Parlament, cât și Consiliul European, trebuie să păstrăm abordarea de pachet și ar trebui să lucrăm în paralel pe toate propunerile? Da, exact. Și dacă n-am procedat în acest fel, atunci considerați că n-am ajunge la același rezultat? Aici vă voi răspunde ceva mai nuanțat. Unele dintre dosare vor necesita mai mult timp, altele mai puțin timp. Dar am încredere că în momentul în care vom coopera în mod constructiv, atunci vom putea finaliza acest pachet încă în acest mandat. Deci, dumneavoastră ați prezentat prezentați un pachet și noi trebuie să îl tratăm ca atare pentru a obține rezultatele scontate. Vă mulțumesc foarte mult pentru această declarație. Apoi, în legătură cu aviația, eh, modelul succesor al eh, modelului 868, eh, ați putea să ne spuneți care este filozofia care stă la baza care este echilibrul în filozofia dumneavoastră între 868 și acordurile bilaterale. 868 este unul din instrumentele pe care le folosim pentru a negocia bine. Caracteristica principală a noi, eh, noului 868 este că este pliat pe aviație. Înainte vreme, 868 era un uh, instrument care nu era, uh, nu era individualizat uh, exact pe necesitățile și caracteristicile specificul aviației. Uh, deci uh, noul 868 uh, prevede uh, proceduri mult mai clare, ușor de folosit și de urmat și în baza căreia toată lumea va avea de câștigat și reclamanții și ceilalți. până acum, în ciuda dificultăților care au fost consemnate, totuși nici o plângere n-a fost uh, formulată. Ne-am întors la statele membre și am întrebat care este mo- motivul pentru care nu s-au depus reclamații formale. Și ni s-a spus, uh, din păcate, acest instrument nu se pliază așa cum trebuie pe domeniul, uh, pe sectorul aviației. Tocmai de aceea revenim acum asupra acestui instrument și încercăm să îl facem astfel încât să se potrivească mai bine domnul Telicca. Înțeleg că trebuie să uh, existe o complementaritate pentru a se ajunge la rezultatul scontat. Mulțumesc. Următoarea întrebare. În ce privește uh, ticketingul integrat, uh, multimodal, sunteți de acord că, indiferent de măsurile care trebuie luate, standardizare, legiferare și așa mai departe, ne putem aștepta ca încă în mandatul dumneavoastră să fie depusă uh, o propunere legislativă concretă? Din punct de vedere al pasagerului, da. Și atunci uh, putem uh, să ne așteptăm la ceva similar în domeniul aviației privind indexul de, indicele de conectivitate? Credeți că acesta este relevant? on this connectivity index, but... Nu pot să vă răspund încă pentru că, pentru că încă proiectul este în lucru, nu, nu am încă certitudinea să vă răspund exact. Da? Thank you. Vous savez regardez mes yeux et savoir la réponse. Merci beaucoup, Monsieur Telichka. Je... Vă mulțumesc, domnule Telichka, pentru faptul că ați respectat timpul de vorbire. Domnul Chironen are cuvântul. Thank you, colleagues. Doamna Chironen. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Am mai întâi o întrebare vis-a-vis -vis de aviație. Cartarea aeroporturilor va fi discutată în mandatul noastră? Iar în ce privește combustibilii alternativi, săptămâna trecută am organizat deja două seminarii pe această temă, în care a apărut o informație care n-ar trebui să ne surprindă, dar totuși ne-a surprins, anume că împărtășirea informațiilor și noilor tehnologii eh, încă este foarte deficitară, foarte lentă. Am notat la seminariile de săptămâna trecută că verificăm aceleași informații, uh, comandăm, comisionăm aceleași studii din bani publici uh, uh, pe aceleași ipoteze și în contextul acesta mă întreb ce, ați, ce am putea face cu sprijinul dumneavoastră în, deosebi în uh, domeniul maritim, dar și în uh, transportul uh, rutier și în aviație pentru a folosi cu mai multă eficiență banul public european. Întotdeauna ne plângem că nu avem suficienți bani la nivel european, dar poate că nu-i avem deoarece nu-i folosim în mod judicios. iar în ce privește uh, uh, deșeurile uh, de, după utilizarea carburanților maritim și procesarea acestora, vreau să mă asigur că verificați cu maxim de scrupulozitate ce deșeuri producem și cum le procesăm, pentru că ceea ce nu emitem în aer n-am vrea să ajungă nici în apă. Mulțumesc. În ce privește taxele de aeroport, în ce privește taxele aeroportoare, am uh, lansat niște consultări uh, publice cu părțile implicate uh, consultări care uh, vor uh, începe concret uh, peste două săptămâni. Deci nu vă pot da o dată concretă privind lansarea primei propuneri, dar aceasta va urma cât se poate curând. În al doilea rând, v-ați referit la diferite proiecte care sunt finanțate în diferite state membre și care vizează până la urmă obținerea aceleași informații. Într-adevăr ne preocupă această temă și pe plan european și încercăm să îmbunătățim coordonarea uh, prin uh, concertarea activității mai multor servicii de la nivelul Comisiei. Vrem să ne asigurăm că investim doar singură dată în, uh, în întreprinderi comune, așa cum am uh, făcut-o de pildă uh, cu programul Cezar la uh, transportul feroviar. La cercetare și dezvoltare poate nu se aplică foarte bine această abordare, pentru că există multe universități, institute specializate care participă în diferite faze ale acelui ciclu, dar cred că în ce privește implementarea anumitor sisteme și identificarea diferitelor oportunități putem lucra uh, la nivel european mai bine. În ce privește uh, ecologizarea transportului, uh, suntem foarte interesanți de acest domeniu și primul domeniu ca dovadă, sector al transportului ca dovadă în care am, am procedat la această ecologizare a fost sectorul maritim. Abordăm această chestiune împreună cu OMI și încurajăm statele membre să contribuie la elaborarea unei soluții globale. Observația dumneavoastră este mai mult decât binevenită. Mulțumesc. La parole. Mulțumesc. Acum, domnul Iacob de Lup. Thank you, Chair, Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte doamnă comisar, într-o lume post-Paris, trebuie să ne asigurăm că în sectorul transporturilor există condiții identice, similare, echitabile peste tot. Pentru că prețul pentru un transport mai intens îl plătim cu congestii, ambuteaje, poluare și dificultăți în switch-ul intermodal. Trebuie ca, de pildă, sistemurile de rovinete și taxe autostradale, taxe rutiere să fie făcute în acord cu obiectivele propuse la Paris. De ce să nu armonizăm bunele practici, cum există de pildă în Suedia, în toată Uniunea Europeană? Așadar, cum se asigură Comisia că sectorul rutier își aduce contribuția la costurile sectorului, produse de sectorul de transporturi? Mulțumesc pentru această întrebare. Uh, cred că trebuie să facem o mică corecție. Între 2014 și 2020, uh, atenția uh, a fost centrată pe sectorul feroviar. Evident că rezultatele investițiilor în sectorul feroviar vor apărea doar după această perioadă. Aici mă refer inclusiv la conectivitatea transfrontalieră, la realizarea unor legături care deocamdată nu există. Uh, ultimul plan de acțiune a fost revizuit în decembrie anul trecut, dar uh, căile ferate, într-adevăr, trebuie să înceapă să uh, să prezinte niște rezultate din punct de vedere al serviciilor, cel puțin. Sper să avem servicii feroviare moderne cât de curând. În ce privește taxarea, și accizarea. Uh, vom prezenta propuneri de modificare a cadrului legislativ uh, în vigoare în 2018. Și facem asta nu doar pentru sectorul rutier, ci și pentru celelalte modalități de transport. Uh, am primit chiar impulsuri importante din partea unor colegi de dumneavoastră anul trecut Așa că sper că analizele pe care le desfășurăm acum ne vor arăta foarte clar în ce direcție trebuie să ne îndreptăm pentru a obține condiții de participare la diferitele modalități de transport echitabile. În ce privește uh, taxele de drum, uh, parte a uh, pachetului nostru prevede și programe de rovinietă, Încurajăm așadar statele membre să implementeze principii uh, precum poluatorul plătește, să taxeze uh, poluarea aerului, uh, poluarea prin congestie și să, să implementeze sisteme de taxare bazate pe distanța parcursă, care este mult mai, un sistem mult mai just decât uh, taxarea rigidă. Însă, deocamdată, nu, nu am uh, propus o taxare obligatorie. Dacă însă, vom, uh, dacă însă statele membre vor dori să introducă astfel de sisteme, atunci se vor, vor trebui să se conformeze modelului european. Și acum a doua întrebare, dacă îmi permiteți, doamnă comisar. Acum câteva decenii, când părinții mei erau tineri, se urca un tren la Stockholm, seara mâncau o cină copioasă, se culcau în trenul de noapte și se trezeau dimineața în Paris sau altă capitală mare. Aceste trenuri nu mai există, nu mai există nici legături de mare distanță feroviară. Ce veți face, ce va face Comisia pentru a pune capăt acestui tren și ce veți face pentru a revitaliza acest sector feroviar? Va trebui să vă dezamăgesc că Comisia nu își propune să interfereze cu dinamica pieței. Într-adevăr, este o întrebare bună. De ce de ce căile ferate au rămas atât de subdezvoltate, am putea spune, față de sectorul rutier, de pildă, care este mult mai modern, are o abordare mult mai bună față de eh, mobilitatea transfrontalieră. Nu pot intra acum în detalii, dar pot să vă spun că Comisia a încercat să echilibreze pe cât posibil acest eh, dezechilibru și a încercat prin eh, cel de-al patrulea pachet feroviar să Um, înlocuiască multe reguli uh, de pe plan local și național cu unele reguli uh, armonizate la nivel european. Am încercat să uh, oferim stimulente pentru a face prețurile pentru echipamentele feroviare mai competitive și am încercat să oferim un cadru de reglementare pentru liberalizarea serviciilor feroviare care să se poată astfel uh, moderniza corespunzător. Deci există mulți factori uh, pentru care căile ferate sunt astăzi așa cum sunt. Uh, um, evident că mai sunt lucruri care lipsesc. Uh, taxarea, accizarea este un domeniu, Parlamentul ne-a mai sesizat și altele. Vom încerca să le abordăm rând pe rând. Merci beaucoup, Madame la Comisie. Vă mulțumesc mult, uh, doamnă comisar. Domnul Lundgren, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să revin la faptul că menționați că sunt uh, mai multe camioane implicate în uh, accidente. Dar nu știu dacă directiva a propus chiar va ajuta, pentru că sunt probleme legate de cabotaj și um, există riscuri de exploatare foarte mari. Și oamenii care lucrează în aceste domenii adesea au recurs la alte soluții, cum ar fi alcoolul. De multe ori în Suedia au fost prinși șoferi uh, care consumaseră alcool. Trebuie să găsim modalități uh, de rezolvare a problemelor de cabotaj. Mai sunt și alte probleme, cum ar fi falsificarea permiselor de conducere. Vreau să întreb comisia dacă se gândește cumva să se gândească dacă există posibilitatea unui permis de conducere european sau o armonizări în acest domeniu. Mulțumesc. Da, sunt perfect conștientă care sunt condițiile. M-am întâlnit cu șoferi, am fost la controle rutiere, împreună cu poliția rutieră și Sigur, n-am văzut nici 100, 1% din ce se întâmplă în realitate, însă suntem uh, la curent cu faptul că există condiții foarte uh, grele cu care trebuie să se confrunte mulți șoferi în activitățile lor cotidiene. De aceea uh, considerăm că um, E o problemă foarte gravă și noi în legislația privind cabotajul ne referim la condițiile de muncă și la chestiunile cele mai um, problematice pe piața unică, cum ar fi companiile fantomă. Trebuie să spun pe partea de sabotaj că noi uh, nu schimbăm normele pieței, adică nu închidem sau deschidem piața mai mult, ci o să propunem ceva mai uh, ușor uh, de pus în aplicare, pentru că e foarte important să existe norme ușor de aplicat și de controlat, lucru care merge mână în mână cu îmbunătățirea condițiilor lucrătorilor, pe parte de timp de odihnă și pe parte de uh, remunerație. Sigur, chestiunile sociale și cele de piață sunt, de fapt, complementare, de aceea trebuie să fie examinate împreună. Aș putea să vă spun de asemenea că pentru a rezolva problema companiilor fantomă, ne îndreptăm către un model care obligă companiile a, să își desfășoare majoritatea operațiunilor acolo unde se înregistrează. Dar pentru mai multe detalii, cred că vă voi putea spune mai multe în viitor. Mulțumesc. Atunci am o întrebare suplimentară acești șoferi care consumă alcool. Problema este că limitele legale sunt foarte diferite de la un stat uh, membru la altul, ceea ce duce la probleme grave. În, uh, în, în urmă cu nu multă vreme, un uh, ministru din partea socialiștilor din Suedia a fost uh, aplicat în um, Danemarca și nu era la curent cu limitele din fiecare țară. A fost arestată pentru o cantitate care nu era permisă în cealaltă țară. Cred că ar fi bine să se facă o armonizare ca să nu, se, să nu existe neînțelegeri, șoferii să ajungă într-o altă țară, să creadă că știu care e pragul, dar de fapt să fie o problemă. Da, sunteți uh, aveți dreptate, există limite diferite, dar acest lucru ține de competența națională, iar limitele pentru consumul de alcool se încadrează aici. Sigur, eu sunt deschisă, salut o discuție care să ne ducă la progrese în acest lucru și care să fie parte din pachetul privind, sănătatea, privind siguranța rutieră. Vă mulțumesc foarte mult. De la coordonator trecem acum la restul membrilor, care din păcate nu se bucură de 5 minute, pentru că altfel am stat aici împreună toată seara. Deci aveți doar două minute. Deci cu cât puneți întrebări mai scurte, cu atât uh, mai mult timp va avea doamna comisară pentru răspuns. Doamna Lucașenska. Mulțumesc vreau să adresez două întrebări. În primul rând, sunteți în favoarea propunerii care propune ca transportul să fie încadrat și la directiva privind detașarea lucrătorilor? Dacă da, de ce? Și apoi ce ați face ca uh, transportul să nu fie inclus în directiva privind detașarea lucrătorilor? Pentru că eu uh, am impresia că la Comisia pentru Ocupare uh, sunt mulți colegi care fac presiuni în acest sens, să se includă sectorul transporturilor. Și mai am o întrebare cu privire la procedura de încălcare a obligațiilor. Uh, aceasta a fost uh, demarată în ceea ce privește salariul minim în uh, Germania. Care este situația în acest sens? Pentru că se pare că e un blocaj, nu există progrese și nu am primit informații. Mulțumesc! La ultima întrebare, e bine, procedura de încălcare a obligațiilor s-a demarat pentru Germania, Franța și Austria. Acum suntem în faza în care le-am trimis uh, scrisoarea, dar trebuie să vedem exact uh, câte state membre vor să înceapă activități naționale și ne-am gândit să facem o activitate europeană, să propunem niște uh, modificări legislative europene care să trateze aceste chestiuni la nivel de piață europeană. Apoi, în ceea ce privește detașarea lucrătorilor, directiva, sigur, se aplică tuturor uh, sectoarelor, inclusiv mm, transportului, dar uh, e adevărat că uh, și doamna comisar Tyson a recunoscut că există condiții speciale aici și pregătim tocmai niște dispoziții speciale pentru lucrătorii din acest domeniu. Mulțumesc. Acum doamna Lucy Anderson. Vă mulțumesc. Două întrebări, mai ales pe partea feroviară, dar nu exclusiv. <clears throat> Transferul către uh, sectorul feroviar a fost o inițiativă bună și sperăm să mai urmeze și altele. Dar trebuie să ne uităm că, la ce s-a întâmplat concret, că nu s-a făcut uh, uh, într-adevăr un transfer, un transfer către sectorul feroviar de la altele care sunt mai poluante și cred că ar trebui ca în pachetul de mobilitate să se recunoască acest lucru. Și apoi în ceea ce privește transportul de mărfuri uh, pe șosele, deja acesta ocupă 75% din piață ceea ce nu corespunde cu obiectivele mm, cărții albe. N-am putea să avem un obiectiv pentru mărfuri, o inițiativă care să fie poate legată de um, finanțări, cum ar fi CEF, sau să, unde să existe un transfer către mm, sectorul feroviar în acest sens. Mă opresc aici pentru că mai vreau să mai spun ceva. Doamna comisar, vă spuneam că va veni propunerea privind transporturile combinate. Sperăm că Aici se va pune mai mult accentul pe acest uh, transfer, dar trebuie să vă spun că sunt uh, foarte mari probleme. Sectorul feroviar nu prea poate face față. E ușor să mergi cu un camion din punctul A până în punctul B, dar uh, um, trebuie să se facă multe pentru ca um, anumite coridoare feroviare să fie eficiente. De aceea încercăm acum să dezvoltăm sectoare și coridoare astfel încât să existe o continuitate, să nu fie fragmentate și colegii lucrează la o propunere uh, consolidată în acest sens. Și acum referitor la ce spunea domnul de Lund și trenurile de noapte. Dacă lăsați asta doar în seama um, pieței și nu le dați uh, uh, consumatorilor um, alte opțiuni reale, până la urmă um, se va ajunge la, de exemplu, la autobuze de noapte foarte ieftine, dar poluante și apoi la un capitol Uber, la IMCO asta a fost un raport, nu s-a arătat cu degetul nume, dar s-a spus că sunt foarte mari probleme legate de aplicarea dispoziției privind uh, co economia cooperativă. Ce face direcția noastră generală, mai ales în ceea ce privește pachetul mobilitate și în, în lumina faptului că va exista o hotărâre pronunțată de către uh, CEJ cu privire dacă ar trebui să um, avem astfel de dispoziții. E bine, nu face parte din uh, pachetul mobilitate. Trebuie să jucați după reguli. Deci aveți două minute. Trebuie să aveți două minute și pentru răspunsuri și pentru întrebări. Că altfel fiecare face ce vrea. De două minute rămân două minute. Domnul Van Dalen. Vă mulțumesc. Am două întrebări pentru doamna comisar. În primul rând, referitor la locurile de parcare fac parte din pachetul mobilitate. Am auzit multe despre șoferi care petrec destul de mult timp căutând locuri de parcare. Um, se fac tot felul de, apar tot felul de probleme legate de securitatea locurilor de parcare. Cum putem să avem locuri de parcare suficiente și sigure. Apoi, în ceea ce privește regulile de mm, cabotaj, există perioade de șapte zile pentru călătorii um, interne și internaționale. Veți schimba cifrele aici? Veți mări numărul de călătorii care se vor putea face într-un interval de șapte zile? Și salariul minim. Cum se va proceda? Va fi vorba de statul de origine al uh, șoferului? În primul rând, locurile de parcare facem acum conștientizare în rândul uh, miniștrilor, să înțeleagă că deja există finanțare prin uh, CEF pentru a asigura parcări sigure. Și mulți uh, șoferi de camioane ne spun că companiile de um, asigurare nu vor asigura camioanele în care nu dorm. De aceea subliniem faptul că atunci când se va um, face, vor exista cerințe pentru parcare și când șoferii va trebui să se odihnească într-un hotel, sigur, pe spezele angajatorilor, atunci uh, statele membre trebuie să se gândească deja la acest lucru și să se asigure că există parcări sigure. Dar acest lucru deja se poate face prin finanțare CEF. Cât despre cabotaj, acesta se face în funcție de operațiuni, nu în funcție de limita de timp. Însă, acum examinăm um, um, un cabotaj pe bază de timp. Mai era ceva, dar am uitat. Mulțumesc. Domnul Cum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, uh, pentru prezența dumneavoastră. Mi se pare foarte importantă. Um, câteva puncte. Eurovinietă, armonizarea taxei de drum uh, pe kilometraj, nu ca uh, sumă, ci ca sistem. Să, trece, să ne îndepărtăm de sistemele în care îți umpli parbrizul, uh, îți umpli luneta cu cu viniete uh, pentru um, a plăti taxa uh, de drum uh, Toll Collect în Germania, Buig în uh, Franța și așa mai departe. Împreună cu Galileo să uh, dezvoltăm un sistem în care să nu avem nevoie de control, vamal, uh, vinete și așa mai departe. Deci să se treacă fără frontiere prin întreaga Europa. Uh, I share your vision, I share your passion. Da, sunt de acord cu perspectiva dumneavoastră și cu pasiunea dumneavoastră. Comisia va pregăti o propunere care va permite soluții digitale europene pentru uh, taxele de drum. Uh, va fi o, asemân o asemănare cu uh, sectorul telecomunicațiilor și cu capacitatea de roaming și cu serviciile transfrontaliere. Cred că um, mecanismele financiare inițiative sunt deschise și pentru consorții care s-ar putea crea, se poate face cofinanțare, însă vrem să fim neutri, nu vrem să facem uh, o fav- un favoritism față de o tehnologie sau alta. Mulțumesc, doamna Ruvuldaren. Mulțumesc, doamna comisar. O să revin din nou la chestiunile sociale, la pachetul mobilitate. După cum spuneați înainte, sunt multe decese pe șosele și multe sunt legate de condițiile de lucru ale șoferilor, deci probleme de securitate. Vorbeați despre anumite zvonuri care n-au fost uh, fondate în ceea ce privește uh, reducerea perioadei de odihnă a șoferilor. Puteți să ne asigurați că nu veți uh, veni cu acele propuneri despre care am auzit în zvonuri și care afectează în mod deosebit sindicatele și cred că trebuie să Remarcăm că sindicatele europene, într-o declarație de la Varșovia la începutul lui aprilie, indiferent de țara de unde veneau, s-au pus de acord asupra acestui lucru, deci vreau să ne confirmați că nu o să existe o perioadă de odihnă lunară, ci că va rămâne una săptămânală indispensabilă pentru siguranța pe șosele limita de 45 de ore pe săptămână va rămâne în picioare. Je suis pas sûr que avec cette proposition là vous garantez Nu știu dacă prin această propunere chiar garantați uh, securitatea pe șosele 45 de ore și până la urmă ce fel de odihnă și ce fel de cabotaj știu că sunt subiecte asupra cărora vom reveni. Dar eu mă bucur foarte mult că avem în sfârșit acest pachet social pe masă, dar să nu facem uh, uh troc uh, între anumite chestiuni și să cedăm la partea asta, pentru că um, această chestiune legată de siguranță și de lucrători uh, nu trebuie, uh, nu trebuie făcute compromisuri aici. Lucrurile rămân așa cum sunt acum. Doamna președinte, vă rog să respectați timpul. Doamna Aiuto. Signora Comisar, Niente, Eu voleu parlarle la... Bună ziua, doamna comisar. Aș dori să vă vorbesc despre această limită de 49% în ceea ce privește controlele exercitate de uh, autoritățile de control uh, asupra companiilor europene. Comisia a primit un mandat din partea statelor membre la presiunea uh, Germaniei și Franței pentru a limita ingerințele uh, statelor din Golf în domeniul aerian. De ce? Avem de-a face cu companii aeriene care Uh, fac o, con o concurență neloială în Europa. Dumping social uh, pentru acești transportatori din golf și apoi uh, avantaje fiscale de care se bucură aceste întreprinderi non-europene. Anumite studii au arătat că aceste companii fac concurență neloială cu consecințe grave și anume că uh, se face o uh, concurență neloială, iar companiile europene depun presiune asupra angajaților pentru a-i face față. Companiile aeriene europene sunt afectate, dar revenim uh, din nou la acest subiect al celor 49%. Ce părere are uh, Comisia despre asta? Considerați că există suficiente garanții pentru protejarea salariaților europeni? Avem uh, cazul al Italia în Europa cu 49% um, cu un procentaj de 49% deținut de uh, state din Golf. Vreți să puneți limită? Deci, doamna comisar, aveți 3 secunde pentru a răspunde, spune doamna președinte. Da, vă rog să aveți grijă cu timpul. Da, vom uh, emite numai orientări, însă, în paralel, facem și analize uh, ca parte a strategiei uh, de aviație pe baza propunerilor dumneavoastră și la final va trebui să vedem dacă propunem legislație suplimentară sau nu. Mulțumim foarte mult, domnul Kramer, două minute. Domnul Kramer, ați vorbit despre taxă de drum bazată pe distanță Uh, taxa pe drum uh, germană este exact opusul și Comisia a acceptat-o. De ce? Doamna comisar, știți mai mult decât uh, știu eu. Procesul nu este încheiat. Comisia a fost foarte clară. Până când legea nu va fi publicată, nu vom face niciun fel de comentariu. O vom face când va fi publicată legea. În același timp, vom transmite foarte clar Uh, cum vedem noi viitorul taxei de drum. Domnul Kramer, dacă uh, guvernul german va rămâne la vinietă, comisia va spune nu, pentru că nu depinde de distanță. Doamna comisar, în momentul de față, vinietele sunt în regulă, însă uh, când se va adopta legea, va exista o perioadă de, transmiți, de tranziție, iar apoi toate sistemele vor fi înlocuite de uh, sisteme electronice. Am discutat uh, cu părțile interesate, cu deținătorii sistemelor, uh, pentru a vedea care ar fi o perioadă de tranziție rezonabilă. Domnul Cramer, ați vorbit despre 25.000 de uh, morți în accidente. Avem uh, și mii de oameni care mor pe an uh, din cauza poluării și totuși păcura nu este interzisă, chiar dacă este redusă um, cantitatea folosită, este mult mai dăunător decât motorina. De ce nu este uh, interzisă? Doamna comisar, ar însemna distrugerea multor industrii. Deci încercăm să reducem. Vedeți că toate strategiile noastre uh, se bazează pe combustibili alternativi, Uh, vom continua să punem accentul pe asta și să finanțăm, să cofinanțăm. Dar nu se poate întâmpla de pe o zi pe alta. Încercăm să vedem cât de repede putem uh, schimba și uh, ciclul de producție. Ajutați-ne, uh, exprimați-vă pe acest punct, dar așa este deocamdată. Transportul este bazat în proporție de 93% pe petrol. Mulțumesc, domnule Coș, uh, e rândul dumneavoastră. Mulțumesc, uh, spune domnul Koch. La, in, la început ați vorbit despre un nou cadru pentru siguranța uh, rutieră în 2018. Ce înseamnă asta? Și apoi, v-am înțeles bine, în cadrul uh, directivei de, privind detașarea, ați fi pentru uh, un cadru pentru sectorul transportului? Da spune doamna comisar. Domnul Koch, și nu mi-ați uh, răspuns ce se întâmplă, ce, ce este în spatele um, noului cadru pentru um, securitate rutieră. Um, what it was important is... Doamna comisar, important a fost să avem această declarație din partea celor 28 de state membre uh, la Malta. Uh, în plus, au fost prezenți uh, reprezentanții vecinătății estice și din Balcanii de Vest, care au arătat un angajament pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și pentru a reduce aceste statistici. Acum uh, încercăm să vedem cum putem îmbunătăți infrastructura, uh, pe de o parte, și apoi un alt motiv uh, pentru accidente, centura de siguranță, alcoolul, drogurile, viteza. Sperăm să putem interveni aici cu reguli mai puternice sau cu, și că uh, Um, controlele vor fi, controlele um, punerii în aplicare vor fi mai puternice decât până acum. Sper că putem, uh, mă bucur că vom avea statistici uh, pentru a vedea cine, ce cauzează accidentele, ce cauzează accidentele mortale, care sunt motivele principale în fiecare țară și împreună cu miniștrii încurajăm autoritățile naționale să acționeze într-un mod mult mai țintit. Un alt lucru care cred că va fi foarte util uh, va fi uh, cofinanțarea, iar uh, siguranța rutieră va fi parte din um, cofinanțare. Doamna Țapardel. Am discutat teme importante. Astăzi am discutat despre siguranța rutieră, am discutat despre drepturile sociale, despre companii letterbox. O să vă repet o întrebare pe care a pus-o și colegul meu. Având în vedere că avem legislații diferite și de multe ori avem interpretări diferite ale implementării legislației în statele membre, Chiar nu considerați că este oportună și necesară înființarea unei agenții europene pentru transportul rutier? O să vorbim de sprijinul politic. Am să vă spun că această agenție a fost votată pozitiv în trei rânduri aici, în Parlamentul European. A fost votată pozitiv în Cartea Albă privind transportul, a fost votată pozitiv în raportul privind ampicul social și ultima oară a fost votată pozitiv în rezoluția pe care o avem privind transportul rutier. De aceea vă rog să luați în considerare propunerea pe care o transmite foarte clar Parlamentul European, mai ales că la nivel european avem suficiente agenții care nu tratează subiecte atât de importante cum este siguranța transportului rutier. Și o altă întrebare, și mă vă dau timp de răspuns, este legată la, de subiectul femeilor în transporturi. Femeile în transporturi, vedeți și aici în sală, suntem foarte multe femei implicate și chiar și dumneavoastră sunteți tot o femeie foarte implicată în sectorul transporturilor. Am lansat acest subiect aici în Parlamentul European, ați preluat subiectul la nivelul Comisiei, ne dorim niște acțiuni mai concrete și poate chiar o propunere legislativă care să încurajeze implicarea femeilor în transporturi. Așteptăm dacă aveți vreo intenție în acest sens. Mulțumesc mult! Um, Voi începe de la capăt. În momentul de față promovăm uh, puternic egalitatea în transport. Încerc uh, să mă exprim în termeni generali, deoarece cred că va veni și uh, timpul în care și bărbații vor simți că au nevoie de o luptă pentru egalitate. Ideea este că încercăm să ne uh, bazăm uh, pe uh, echilibrul de gen. Am reușit destul de repede să asigurăm un echilibru de gen în serviciile mele, în direcția generală, în cabinetul meu. Promovăm foarte puternic acest domeniu și dacă există propuneri bune, le vom adopta. Dar să vorbim la nivel concret. Ce se întâmplă în momentul de față este că uh, Uh, femeile vin când uh, se potrivesc, uh, când sunt bune condițiile. Deci lucrăm la condiții. Mulțumesc foarte mult, domnul Luis de Grandes Pascual. Vă rog. Da, comisaria. Hablado... Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Doamnă comisar, ați vorbit despre securitate în aviație. Eu sunt raportor pentru raportul de identificare a um, echipamentului de securitate în aviație. Um, Consiliul, statele membre încă um, abordează acest uh, subiect, acest raport. Unii sunt reticenți, alții îl resping în totalitate. Noi considerăm că Comisia are dreptate în această luptă uh, și credem că trebuie revizuit uh, legislația actuală pentru identificare. ¿No păi, les disgusta? Señora comisaria. Well, I will... M-ați întrebat care este întrebarea, doamna comisar? Nu știu dacă vă voi uh, răspunde la comentarii. Aș dori să Uh, vă spun că cooperăm foarte strâns cu uh, domnul comisar King. Uh, ne bucurăm că există un comisar care se ocupă de securitate, inclusiv cea, aerian, cea din transporturi, inclusiv aviația. Cred că l-ați auzit pe comisarul King vorbind despre, de multe ori despre aeroporturi din state terțe și analiza pe care o face pentru um, a Uh, ști care sunt uh, liniile aeriene sigure, dar și aeroporturile sigure. Bineînțeles, uh, știm unele lucruri, dar analiza ne va permite și să înțelegem mai bine provocările cu care avem de-a face. Apoi, accesul la locurile de um, la locurile de aterizare cooperăm uh, cu comisarul pe acest uh, subiect. Este clar că avem nevoie de securitate la toate nivelurile. Da, doamnă comisar, eu cred că Comisia are dreptate, însă Consiliul, statele membre uh, sunt cam reticente, chiar cinice, în ciuda atacurilor te teroriste. Cred că trebuie să găsim resurse pentru a garanta Um, securitatea aviatică. Uh, doamna comisar, da, trebuie să comunicăm și să atragem de partea noastră. Mulțumesc, Izabela de Monte. Mulțumesc. Prima mea întrebare se va referi la cabotaj. Va fi acesta inclus în uh, pachetul din 31 mai? Și se va baza pe taxe nelimitate? și uh, ce se va întâmpla cu ajutorul de stat, având în vedere că va crește numărul pasagerilor, va exista ajutor mai flexibil pentru funcționare dincolo de investiții? Și ce se va întâmpla cu uh, sloturile și drepturile pasagerilor și alte elemente blocate la Consiliu? Cum veți încerca să uh, depășiți aceste blocaje la Consiliul? Răspunsul este cabotajul da, face parte din pachetul din 31 mai. Um, încercăm să lucrăm la o uh, propunere bazată pe timp și nu pe număr de operațiuni. A doua întrebare care era? Trei zile cu retrageri nelimitate? Doamna comisar, nu pot să vă, vă spun nimic despre uh, număr, despre cifre acum. Și uh, mai aveam o întrebare în ceea ce privește ajutorul de stat, dacă intenționați să acordați mai multă flexibilitate pentru operațiuni. Ajutorul de stat referitor la ce? În ceea ce privește aeroporturile. Nu, nu avem nimic în ceea ce privește aeroporturile. Da, și v-am mai adresat o întrebare în ceea ce privește procedurile blocate în Consiliu, cerul unic european, sloturile, drepturile pasagerilor, ce intenționați să faceți acolo. Doamna comisar, știți că este un subiect de ordin diplomatic. În momentul de față ne continuăm negocierile diplomatice, dar până când nu se va rezolva disputa între Marea Britanie și Spania în ceea ce privește uh, Gibraltarul, nu vom putea uh, face progrese. Dar să vedem ce ne va aduce viitorul. Mulțumesc foarte mult, doamna Clun, acum uh, încheie această rundă cu întrebarea dumneei. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna comisar. Aș dori să vorbesc și eu despre aviație și despre grevele în domeniul traficului aerian. Din 2010, 2,5 milioane de pasageri au avut probleme cu zborurile uh, din, cauza grevelor. În 2016, anul trecut, a fost un an uh, record, 22 de greve separate, 41 de zile de grevă și 55 de zile de uh, tulburări. Parlamentul a adoptat propria uh, strategie de aviație pe baza comunicării dumneavoastră um, sub uh, conducerea domnului Telicca um, și um, propunerile de a depăși acest, uh, de aceste blocaje. Bineînțeles că nu, nu vreau să luăm dreptul oamenilor la grevă Uh, dar uh, am vrea să reducem efectele asupra țărilor vecine. Există vreo cale în care putem face progrese aici pentru a facilita conexiunile de transport, uh, dar și turismul și întreprinderile afectate în mod neproporțional. Acest lucru, spune doamna comisar, va fi abordat în comunicarea din 7 iunie. Vom uh, explica acest subiect. Acum, pe această temă Cooperăm uh, cu foarte multe părți interesate, inclusiv toate sindicatele, pentru a găsi soluții. Facem schimb de bune practici în momentul de față și cred că efectele socioeconomice uh, sunt argumente foarte puternice pentru a găsi soluții comune, dar uh, va fi inclus în comunicarea din iunie. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, spune doamna președinte, bravo! Am respectat uh, timpul. Mulțumesc, doamnă comisar, știu că nu este ușor. Ați fost la înălțimea uh, temelor abordate. Uh, vom mai aborda această metodă. Doamna Aiuto, doamna Anderson, știu că timpul a fost limitat, dar Uh, vă invit să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, astfel încât doamna comisar să răspundă în uh, scris. Iar cei care nu au putut interveni uh, sunt invitați să facă același lucru. Sunt convinsă că comisia vă va răspunde. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, și dumneavoastră, domnule Joslan. Um, ne reîntâlnim într-o Uh, lună, pe 19 iunie, um, cu un accent um, pe pachetul de mobilitate. Vă mulțumim foarte mult um, pentru prezență și uh, mă bucur că am putut face progrese pe aceste puncte. Doamnă comisar, pentru încheiere vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult! De fiecare dată când vin la Parlament e ca și când uh, aș retrăi audierea de numire. Dar uh, nu e așa de grav. Mulțumesc foarte mult! Ah, c'est vrai Mais Euh, quand j'ai vu votre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 Cei care doresc uh, să părăsească sala sunt rugați să o facă în liniște. Haideți, continuăm. Trecem la punctul 5, în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră a coletelor. Raportor este doamna Lucy Anderson. Doamna Anderson, vă dau cuvântul, apoi vor urma raportorii din umbră, și ceilalți care vor dori să se exprime, iar la finalul dezbaterii voi invita reprezentanții Comisiei Europene să răspundă la întrebări. Doamna Anderson, aveți cuvântul. I'll try not to get told off. Uh, mulțumesc. Uh, acest raport este unul foarte important pentru că vizează uh, servicii poștale și legate de livrarea transfrontalieră de colete, un domeniu care n-a fost reglementat decât cu foarte mult timp în urmă și care însă este foarte important într-o Europa cu o mobilitate atât de mare. Raportul meu a pornit de la premisa că raport, prezentarea comisiei, propunerea comisiei a fost uh, una bună, dar care mai putea suferi îmbunătățiri. Și problema fundamentală uh, a fost ilustrată de faptul că atunci când Comisia a analizat situația, Comisia a ținut cont de aceia dintre consumatori care vroiau să comande produse online dintr-o altă țară pentru că le considerau mai bune, mai ieftine sau cu servicii atașate mai bune. Dar pentru ca aceste servicii să fie într-adevăr de calitate, trebuia revizuită legislația privind uh, serviciul postal și de colete universal, dar și întregul sector trebuia practic uh, uh, revizuit. Um, trebuie să ținem cont că serviciile poștale de colete reprezintă o mică parte din transportul total de colete. Este însă un domeniu foarte puțin reglementat și nu nu există o monitorizare cuprinzătoare. Serviciile poștale nu reprezintă o zonă bine monitorizată și care nici nu este foarte bine pregătită pentru, eh, pregătit pentru eh, digitalizare. Deci vreau să mulțumesc tocmai de aceea tuturor celor care au contribuit eh, și care prin contribuțiile lor valoroase au, au dus la acest rezultat. Domnul Telicca a participat la întâlnire cu părțile interesate, organizații poștale, experți din diferite sectoare. Comitetul Economic și Social European a avut, a examinat raportul, proiectul de raport. N-a făcut, n-a examinat propunerea comisiei, dar a, a examinat propunerea noastră și a examenat și unele sisteme naționale în vigoare, ceea ce e foarte bine. Eu cred uh, și spun asta foarte clar în acest raport, că trebuie avut în vedere o eventuală revizuire a reglementării întregului uh, sector și întregii piețe. Deci, uh, în ce privește prevederile, dispozițiile de bază, trebuie să ținem cont de faptul că există obligații de servicii universale. Deci, articolul 14 26 din uh, TFOE arată foarte clare că uh, serviciile publice, între care se numără și serviciul poștal și serviciul de transmitere a coletelor, uh, serviciul public trebuie să funcționeze în anumiți parametri. Tocmai de aceea am eliminat articolul 6 din propunerea inițială, care Eh, crea o situație eh, injustă pentru faptul că eh, furnizorii de livrare de transfrontaliere de colete în cadrul serviciului universal, care au doar o pondere mică pe piață, urmau să fie supuși unor reguli excesiv de limitative față de ceilalți competitori. În ce privește celelalte prevederi, cred că este foarte important uh, să stabilim mai întâi obiectivele uh, în mod corect. Cred că comisia s-a pregătit bine, dar în ce privește articole trebuie să ne concentrăm pe teme, la temeiul juridic pe consumatori, pentru că aceste servicii uh, să fie într-adevăr servicii publice, să fie accesibile. La articolul 1 avem nevoie de o mai bună nevoie, definiție și trebuie să ne gândim că vorbim în acest regulament de segmentul transfrontalier al pieței. În ce privește cealaltă aspecte și amendamente, trebuie să spun că până acum nu a existat o mare intervenție uh, Uh, în acest sector și unii chiar au solicitat intervenții și mai importante, cum ar fi plafonarea prețurilor la anumite servicii. Deci uh, eu văd acest raport ca un, uh, un demers intermediar între ceea ce este acum și ceea ce va trebui să fie cândva în vigoare. Eu sper că um, Comisia, în înțelepciunea sa, Uh, după examinarea uh, amendamentelor parlamentelor, uh, va accepta deocamdată ca fază intermară această, această revizuire și va aștepta, pentru, va aștepta cu alte revizuiri în viitor. La articolul 3 este foarte important să avem o poziție echilibrată. Sunt uh, conștientă că propunerile pe care le-am, uh, le-am uh, făcut uh, sunt cuprinzătoare, dar vrem să avem și o prezentare foarte echilibrată a pieței. Nimeni nu încearcă să introducă drepturi ale lucrătorilor, însă vrem ca piața să funcționeze în acest sector ca și în celelalte. De altfel și Consiliul a amendat Uh, acele dispoziții care vizează subcontractanții și respectiv, uh, respectiv uh, diferitele forme de ocupare și angajare în sectorul despre care vorbim. În ce privește tarifele um, tarifele pentru serviciile transfrontaliere, aici știu că există o situație oarecum controversată. Dar trebuie ca și aceasta să fie inclusă și dacă informațiile uh, Uh, sunt tratate confidențial, atunci uh, uh, pot să depășești și probleme legate de competitivitate și altele legate de piață. Iată care a fost poziția noastră. În ce privește tarifele accesibile la aceste servicii, noi nu spunem că toți furnizorii trebuie să Uh, se subscrie exigențelor serviciului universal. Spunem doar că abordarea trebuie să treacă de la uh, abordarea trebuie să fie una diferită. Trebuie să ne gândim la Uh, să și să pornim de la drepturile utilizatorilor, beneficiarilor individual. Deci nu ne gândim la uh, companii care trimit uh, foarte multe colete zilnic în toate colțurile lume, ci ne gândim la oameni care merg singuri la poștă cu un colet, la persoane cu dizabilități, la persoane care trebuie să primească și să poată trimi colete în colțurile cele mai îndepărtate ale țărilor. Deci, Sigur că trebuie să reglementăm o parte a serviciilor uh, pe care acești furnizori le oferă, măcar în parte, pentru că astfel putem garanta că cel puțin o parte din aceste servicii uh, vor fi uh, disponibile cu adevărat. Deci nu plafunăm prețurile, nu intervenim în altfel, ci solicităm o raportare anuală a situației, de fapt, care face posibilă o evaluare și eventuală revizuire din partea Comisiei, nu naming and shaming, cum uh, unii se uh, tem, dar vă, va permite ca oamenii, în cele din urmă, să aibă o, o încredere mai mare în, în, în uh, a comanda, de pildă, lucruri uh, din străinătate și de a folosi serviciile transfrontaliere de livrare de colete domeniul, domeniul încrederii uh, consumatorul, uh, din partea consumatorului nu vizează numai prețurile, ci vizează și uh, dreptul de a returna un produs transmis, trimis peste hotare, de a reclama un produs distrus sau deteriorat și aici constatăm că lucrurile în practică nu funcționează așa cum trebuie. Asociațiile de protecție a consumatorilor uh, ne indică că operatorile, operatorii de comerț electronic nu sunt interesați deloc în, de, o, de standardizarea condițiilor. Și atunci ce scriem noi aici nu este deloc radical, ci spune doar că uh, în, în plus față de regimul care reglementează con, uh, protecția consumatorului trebuie să existe unele, unele reguli standardizate. Uh, în ultimii 10 ani deja s-a făcut foarte mult. Uh, Comisia a identificat uh, anumite practici care s-au consacrat în timp. Eu cred că este foarte important să discutăm forma finală a acestui raport cu toate părțile implicate. Da? În afară de eliminarea articolului 6, pe care l-am eliminat total, cred că pot să spun cu sufletul meu păcat că Comisia a, făcut treabă bună și susținem în principiu punct de vedere a Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Anderson, pentru această prezentare de ansamblu a raportului dumneavoastră. într-adevăr, merită să găsim răspunsuri concrete pentru că este vorba de un raport care are o legătură directă cu consumatorii, așa cum ați spus. Dau acum cuvântul uh, raporturilor din urmă, Domnul Ferber, aveți cuvântul. Madame la Président, je suis très heureux et très... Vă mulțumesc, doamna președinte, mă bucur foarte mult să fiu aici. Voi continua în germană, limba mea maternă, pe care o stăpânesc totuși ceva mai bine servicii poștale în franceză nu, nu e tocmai ceva ușor. Am fost uh, mai mult decât surprins să citesc proiectul de raport pentru că am fost uh, raportor privind uh, directiva poștală numărul 3, când punctul de vedere era cu totul diferit. Raportarea de astăzi atunci a fost raportare din umbră pentru socialiști și democrați și sunt dezamăgit că raportarea de azi a părăsit uh, abordarea de odinioară. De ce? Pentru că mai întâi este vorba de uh, servicii de livrare transfrontalieră de colete. Și nu e vorba de o directivă a serviciilor poștale universale. Să amesteci totul cu serviciul universal poștal uh, care vizează scrisorile și alte trimiteri, nu știu de ce ar fi oportun. Comisia n-a vrut să vină cu propuneri în acest sens. În același în al doilea rând, am spus deja și am stabilit printr-o rezoluție la care a aderat și uh, uh, socialiștii și democrații și pe care a negociat-o Lucy Anderson că nu vrem să modificăm directiva serviciului uh, poștal universal. Și atunci întreb de ce dacă până acum, începând din 1922, Cartea Verde a serviciilor poștale, dacă până acum am spus nu vom interveni în, uh, pentru a reglementa o, o, o piață liberă și o, o piață funcțională, dacă am făcut acest lucru, de ce o facem acum? Să reduci competiția acolo unde există competiție, nu știu cât de mult se justifică. Și atunci trebuie să ne întrebăm care este problema. Pe asta trebuie să ne concentrăm. Problema apare la prețurile pentru eh, livrările de colete eh, transfrontalier. Dacă vreau să participe și MM-urile și dacă vreau să obțin mai multă competiție, atunci trebuie să văd care este lanțul de producție. Și atunci nu pot să zic că nu-mi, nu-mi place Ehm, nu-mi place structurarea prețurilor ehm, ehm, după așa numitul terminal eh, dues. Nu poți să zic că nu-ți place așa ceva pentru că eh, pentru că acest, eh, această structurare a prețurilor este reglementată global. Este o abordare foarte interesantă să încerci pe ușa din dos prin serviciile de colete să modifici tot serviciul poștal. Deci includerea um, coletelor la serviciul universal nu face decât să creeze mari probleme. Și vă felicit, um, doamna Anderson, că ați um, călcat în această capcană în care v-au uh, împins. Știu eu foarte bine care organizații și pot să vă spun și numele acelora care v-au îndemnat să mergeți în această direcție. Ați abordat în raportul noastră tocmai acele probleme care în raportul meu au fost evitate, omise intenționat, pentru că n-am vrut să deschidem niște cutii ale Pandorei la vremea respectivă. Deci este un aspect foarte, foarte serios și asta vă spun cât se poate de respicat. Apoi, Haideți să vedem care ar fi, uh, care ar fi organismele de supraveghere uh, prin care dumneavoastră uh, vreți să implementați aceste monitorizări, supraveghere ale prețurilor pe care le propuneți. Adică chiar, chiar asta ne dorim? Aici cred că problema propriu-zisă este o problemă de executare, de implementare a unor norme de drept deja existente. Problema, problema este că uh, organele care supraveghează piața serviciilor poștale sunt uh, exact aceleași entități care dețin și cele mai important, cei mai importanți furnizori de servicii poștale. Așadar, n-are niciun, n-are niciun sens să, să intre acum pe o astfel de piață. Culmea este că această piață, cu acești mari operatori, a funcționat până acum foarte bine. Același lucru uh, vizează și accesibilitatea tarifelor, tarifelor, care este deja reglementată și uh, numită explicit și în primul, uh, prima directivă poștală și în a treia directivă poștală. Și nu pot decât să îndemn Comisia să solicite statelor membre să respecte aceste directive. Nu să încercăm să punem pe picioare o piață supranațională care nu va funcționa. Uh, accesul nediscriminatoriu uh, este o construcție teoretică foarte frumoasă și funcționează foarte bine la business to business, de pildă. Dar dar uh, oare funcționează la private-to-private în caracter uh, transfrontalier? Cred. Să zicem că copilul uh, studiază în străinătate și bunica îi trimite un pullover, un colet în străinătate, da? Asta este un sector private-to-private, P2P. Și aici nu se aplică ceea ce dumneavoastră propuneți. Vreți să excludem într-adevăr aceste colete? Pentru că trebuie să văd care sunt drepturile mele de consumator cu ceea ce propuneți dumneavoastră, nu faceți decât să întăriți poziția furnizorului de servicii tradițional. Nu mă întăriți nici de cum drepturile mele uh, în calitate de consumator. Da? Uh, o să mergem în negocieri. Uh, odată ce am citit acest proiect, voi, sunt sigur că voi depune și mai multe amenamente ca, ca și uh, Uh, până acum și nu pot să vă spun, doamne raportor, decât că uh, nu faceți, nu creați nimic nou. Doar un singur lucru faceți, uh, distrugeți niște structuri care ar putea funcționa foarte bine dacă ar fi doar ușor ajustate. Deci propunerea dumneavoastră merge într-o direcție complet greșită și mă bucur că și Comisia consideră la fel și mă bucur de asemenea că uh, Consiliul trebuie să decide aici cu unanimitate de voturi pentru că așa măcar avem o frână de mână trasă la această propunere care nu face altceva decât să, niște, să creeze niște monopoluri în statele membre. Mă îndoiesc foarte mult că asta ar fi calea de urmat. Monsieur Zlătăschi, Mulțumesc, domnule Ferber. Domnule Sotovski, era rândul dumneavoastră. Unde plecați? Haideți înapoi. Nu, nu, e rândul dumneavoastră, de asta v-am chemat înapoi. Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc foarte mult, de asemenea, um, doamna Anderson, pentru pregătirea acestui raport, care ține cont de multe dintre chestiunile ridicate în cadrul dezbaterii noastre proiectul de raport se referă și la provocarea principală legată de facilitarea accesului la livrarea de colete transfrontalieră și o face în mod corespunzător. E mai bun decât documentul inițial al Comisiei, mai ales uh, în ceea ce privește articolul 6. Înțeleg intenția de a încerca să îmbunătățim situația consumatorilor prin uh, garantarea unor servicii de mai bună calitate la costuri mai reduse, dar nu ne putem um, axa doar uh, pe costuri și experiența, calitatea, încrederea consumatorilor sunt foarte importante. Dacă extindem domeniul de aplicare la toate entitățile care furnizează servicii transfrontaliere, este de salutat. Acest lucru se face conform articolului 4. Fără această extindere a domeniului de aplicare nu putem să operăm în mod eficient. Dacă vrem ca prețurile să fie adecvate la nivel transfrontalier, trebuie să um, colectăm informații de la părțile interesate cele mai uh, mari, cele mai importante. Aș vrea să rămuresc un lucru. Doamna Anderson a propus uh, și niște termene realiste. Le-am modificat pe cele propuse de Comisia Europeană pentru, pro, pentru înaintarea datelor statistice de către autoritățile competente. Și articolul 5 este mai bun decât propunerea inițială a Comisiei. Dar la evaluarea caracterului acceptabil al tarifelor transfrontaliere aici mă întreb dacă într-adevăr e vorba de o măsură eficientă. Mă tem că ar putea să perturbe situația de pe piață. Apoi, um, uh, pragul în ceea ce privește salariații a fost uh, uh, scăzut. Pragul de um, exceptare, sub care nu trebuie să se furnizeze informații Conform uh, articolului 3, uh, dacă nu mă înșel, Comisia a propus 50 sau mai mult, cred că a avut dreptate aici, pentru că în felul acesta putem să evităm o povară disproporționată asupra IMM-urilor. Cât despre subcontractanți, și aici uh, poate să fie vorba de o birocrație excesivă care duce la costuri mai mari pentru operatori și mai multe, mai multe hărțogărie pentru autoritățile competente. Sunt uh, multe informații cu privire um, la um, terminale, de exemplu. E vorba de informații confidențiale, unde trebuie respectat uh, secretul. În mare salut uh, eforturile făcute de doamna raportor. Documentul acesta este mai puțin birocratic decât propunerea inițială și noi o să depunem câteva amendamente, mai ales când e vorba de drepturile consumatorilor. Aștept cu interes discuțiile. Mulțumim mult, domnule Zlotowski. Acum domnul Telicica. Vă mulțumesc. Sunt două variante. Ori să vorbesc despre toate chestiunile relevante, dar mă tem că nu o să-mi acordați timp suficient pentru că pot să vorbesc minute în șir sau pot să subliniez câteva puncte importante. Am văzut mai în spate, pe rândurile din spate, să zic așa, mai multe persoane din partea unor părți implicate, persoane cu care m-am întâlnit la mai multe mese rotunde, chiar și astăzi am intrat în detalii cu privire la dispozițiile relevante, sigur, uh, și cu participarea comisiei și le-am spus că după aceste mese rotunde o să fac o evaluare și o să vin cu amendamente. N-am să vin acum cu ideile mele concrete. Sunt de acord cu doamna Anderson și cu toți uh, cei care au luat cuvântul. Nu trebuie trecută cu vederea complexitatea multora, multora dintre propunerile legislative pe care le discutăm, dar trebuie să vă spun că unele poate sunt mai obișnuite, să spunem, dar aceasta chiar este complexă în anumite aspecte, chiar e foarte tehnică și poate să aibă niște uh, consecințe destul de însemnate. Trebuie să vă spun că în discuțiile cu actorii implicați, rar am avut de-a face cu păreri atât de divergente. Este chiar uh, impresionant. Poate vă amintiți când am avut primele dezbateri în uh, comisie, v-am spus că sunt destul de reticent, că am ezitări legate de această propunere legislativă, dar că trebuia să o examinăm. Și acum văd că e nevoie să fie luată în considerare propunerea legislativă și văd câteva chestiuni care trebuie tratate. S-ar putea ca eu să am dezavantajul de a nu fi fost raportor uh, sau raportor din umbră la directiva privind serviciile poștale, sau poate avantajul meu, cine știe, dar oricum lucrurile s-au schimbat foarte mult de atunci, mai ales dacă ne uităm acum la volumul reprezentat de colete și la competitivitatea pieței. Sunt lucruri pe care cu greu le-am fi putut uh, întrevedea acum câțiva ani. Acest model de afaceri se schimbă foarte mult încă. Am invitat la um, dezbateri și anumite părți care nu sunt neapărat cele tradiționale care se uh, referă la livrarea de colete. E vorba de modele de afaceri care evoluează. Luăm exemplu Amazon. Dacă ne gândim ce se va întâmpla peste 2-3 ani, sigur lucrurile vor fi foarte diferite. Deci, da, lucrurile trebuie evaluate, revizuite. V-am spus că nu o să intru foarte mult în detalii, dar la anumite dispoziții toate părțile implicate, inclusiv operatorii, antreprenorii, vor fi de acord, um, de exemplu, accesul la informații, disponibilitatea acestora, mă refer în special de articolul 3 și de rolul autorităților de reglementare naționale. De asemenea, tot referitor la complexitate, colegii vorbeau despre consumatori, dar la care consumator ne referim? Noi care cumpărăm ceva de pe internet sau cineva care va folosi serviciile, direct serviciile de furnizare a coletelor. Este, cum spuneam, o piață foarte competitivă. Uneori Ni se pare că sunt câțiva actori dominanți pe piață, deși cota lor este destul de limitată. Mă rog, în altele au o poziție mm, consolidată, deci piețele sunt uh, foarte diferite. Închei, doamnă președinte. Cred că e foarte important, sigur, și aplicarea legislației existente, dar trebuie să luăm în considerare și această propunere voi avea o serie de puncte unde nu sunt de acord uh, cu raportul și cu alți colegi, dar uh, voi veni cu amendamente care ar trebui să se îndrepte către buna funcționare a pieței, înlăturând obstacolele, nu creând altele noi și gândindu-ne și la cum va arăta piața peste 50 ani. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Telicca. Nu ne mai rămâne foarte mult timp și aș vrea să aflăm și poziția comisiei. Deci, v-aș ruga să vă mai uh, limitați un pic în uh, intervenții. Doamna Gonzales. Mulțumesc, domnul președinte. Voi fi destul de succinte. În linii mari, Aș vrea să mulțumesc uh, raportoare pentru proiectul de raport care considerăm că profită de, de punctele pozitive ale propunerii și mai include și niște elemente unde nu e nevoie să avem un regulament uh, european în ceea ce privește coletele transfrontaliere. Aș vrea așadar să uh, apreciez eforturile raportoare pentru că a adus mai multă claritate la conceptele cheie din regulament și pentru că a făcut niște îmbunătățiri interesante pe partea de conținut, mai ales când e vorba de obligațiile operatorilor din acest sector al coletelor. De exemplu, extinderea obligațiilor de informare. Dar sunt uh, și unele elemente unde credem că se mai pot aprofunda lucrurile. Să nu uităm că obiectivul principal al acestui regulament este să se îmbunătățească interoperabilitatea rețelelor de operatori de livrare de colete din diferite state membre și, conform documentele Comisiei, doar 10% dintre tarifele Um, prezentate um, au probleme de transparență, deci nu are n-are, avem nevoie să vedem dacă um, trebuie evaluate tarifele în fiecare an. Trebuie să ne gândim că ar fi mai bine ca măsurile de control să se concentreze în mod specific pe acele situații unde există indicii că ar fi probleme. Apoi, nu trebuie să uităm că piața aceasta Um, se confruntă cu niște situații foarte diferite și că uh, operatorii mari, uh, privați și publici internaționali domină, au o piață foarte, o cotă de piață foarte mare. E vorba de operatori care sunt mai flexibili pentru că nu trebuie să păstreze um, rețelele pentru serviciul universal, n-au obligația aceasta, cei privați, și uh, fac uh, tot felul de mm, uh, concesii în ceea ce privește condițiile de muncă. Și de aceea considerăm că toate obligațiile mm, din uh, regulamentul viitor trebuie să se extindă la toți operatorii mari prezenți pe piață și această măsură va garanta concurența loială și va fi um, în conformitate cu legislația în domeniul muncii în vigoare. Deci trebuie să se pună mai mult accentul pe protecția consumatorilor, pe care știm că sunt foarte vulnerabili în uh, relația lor cu diferiți uh, operatori din diferite state membre. Cam acestea sunt uh, liniile pe care le vom apăra, apăra în zilele următoare. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Gonzales, acum doamna Ayuto. Vă mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca foarte bună pe care a făcut-o. Sunt, uh, bineînțeles, multe aspecte care sunt foarte bune și asupra cărora trebuie să insistăm și s-ar putea, de asemenea, să trebuiască să mergem poate un pic mai departe decât uh, a făcut o comisie care a avut o abordare, hai să vedem ce se mai întâmplă. nu, pentru că um, considerăm că ar putea să existe o, o explozie a comerțului electronic și modul de livrare a bunurilor trebuie să fie bine reglementată, armonizată la nivelul statelor membre pentru a se îmbunătăți serviciile și pentru a se garanta o concurență loială. Tipurile acestea de servicii ar trebui să fie mai, mai ieftine pentru uh, cetățeni și ar trebui să fie făcute în mod eficient. Uh, transferul de colete, transportul acestora trebuie să se facă în mod transparent și eficient. Deci mai multă eficiență și costuri mai mici. Acesta trebuie să fie principiul de bază. Și acesta merge mână în mână cu digitalizarea serviciilor. De asemenea, trebuie să vedem că trebuie să facem clar uh, legătura cu comerțul electronic, uh, care este răspunzător, să spunem, pentru multe dintre aceste colete. Trebuie să reducem timpii de livrare, costurile și să protejăm și mediul. Să nu uităm că explozia aceasta de îmbunătățiri logistice nu trebuie să lase deoparte aspectele ecologice de mediu. Noi o să depunem uh, amendamente la acest raport, dar nu, nu pot să mai spun altceva decât că felicit raportoarea. Vă mulțumesc! Acum voi da cuvântul altor membri care nu sunt uh, raportori. Primul uh, dintre aceștia este domnul Bach. Äh, Foarte pe scurt, Marcus Ferber a, spu- a exprimat multe din uh, temerile noastre, uh, însă uh, nu mi s-a părut foarte bun exemplu pe care l-a dat exemplul cu biscuiții nu mi s-a părut foarte bun pentru că studenții nu prea fac biscuiți. Lăsând gluma mai departe, Două lucruri um, care îl interesează pe consumator sunt transparența prețurilor și aici um, cred că mai trebuie să facem niște treabă. Întreprinderile uh, consideră că este un secret uh, um, de afaceri și al doilea este libertatea de alegere. În calitate de consumator uh, nu prea ai libertate de alegere ai de-a face cu o întreprindere și uh, prin intermediul cărui operator uh, este, îți este transmis uh, coletul, ține de contractul pe care l-a încheiat întreprinderea respectivă, dar clientul nu are de ales. Domnul Telicca a spus că funcționarea pieței este în continuă schimbare și că în următorii ani Uh, lucrurile se vor schimba și mai mult. De aceea, tocmai m-a uimit propunerea Comisiei de a face un, o eva, un raport de evaluare în 2019. Cred că până atunci nu vom avea suficiente informații. Și nu numai din acest motiv, uh, dar și din altele, cred că nu vom putea interveni pe piață. Tocmai de aceea mi se pare, și doamna raportor a și făcut asta, că uh, trebuie să continuăm să lucrăm la acest uh, dosar. Mulțumesc, doamna Revădalon. Uh, Vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca excelentă pe care a făcut-o și care permite o schimbare de paradigmă. Iar uh, acest text trebuie să se concentreze pe toți operatorii, nu doar cei care furnizează servicii universale. În felul acesta se ține cont mai bine de piața transfrontalieră a livrării de colete. Această piață deja e una cu concurență mare și acordurile făcute între prestatarii de servicii uh, universale nu ar trebui să reprezinte un obstacol. Uh, comisia propunea să se concentreze doar pe uh, prestatarii de servicii um, Uh, universale, dar nu credem că e corect, pentru că sunt alte grupuri, FedEx sau UPS, au poziții de forță. Deci dacă obligăm prestatarii serviciilor universale să publice și să împărtășească informații comerciale și strategice, cum ar fi drepturile de acces la terminale, ar însemna pur și simplu să le dai uh, grupurilor private un avantaj, deși au o poziție deja foarte privilegiată. Deja prestatarii de servicii universale fac obiectul mai multor controle și al unor obligații de uh, Uh, transparență, mai ales când e vorba de publicarea tarifelor. Sigur, accesul la informații trebuie să fie asigurat, dar nu trebuie să facem o favorizare a actorilor privat care nu trebuie să se confrunte cu toate obligațiile de serviciu public care le sunt impuse prestatorilor de servicii universale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Riche. Vă mulțumesc. E foarte interesant ce spunea colega. A spus un lucru foarte bine tranșat, foarte ușor de înțeles. Subiectul este foarte complex. Deci, în primul rând, avem serviciul universal, care reprezintă mai degrabă o povară decât un cadou. Operatorii publici, în general, sunt cei care au preluat serviciul universal. Aceștia au fost uh, însărcinați cu aceste obligații și, într-adevăr, n-a fost un avantaj foarte mare pe plan economic. Da, mai vorbim despre o piață care este în plină explozie din cauza comerțului electronic și unde pot să se obțină profituri și cifre de afaceri foarte mari putem să vedem lucrurile din două perspective. Pe de o parte, putem să spunem, trebuie să protejăm operatorii um, pentru servicii um, universale, deci sunt plătiți la pentru acestea, sau trebuie să protejăm um, consumatorii. Însă, până la urmă, dacă ne uităm la concurență, uh, cam la asta duce, la protecția consumatorilor. Deci trebuie să găsim un echilibru între două aspecte foarte complexe. Am văzut că colegii noștri ezită puțin, oscilează mai puțin colega Revodalun, care a avut o poziție foarte clară, s-a concentrat pe actorii publici care au um, această obligație de serviciu universal, uh, Poate că mai sunt și alte opinii, sunt unii care mm, spun că nu trebuie să avem milă față de aceștia și că trebuie să lăsăm pur și simplu piața să uh, se regleze de la sine. Eu uh, aș fi uh, curios să aflu și care este poziția comisiei, pentru că vrem să știm dacă putem să trecem de la un subiect la altul, dacă putem să Considerăm că punctul acesta al uh, serviciului universal uh, poștar este reglementat, este suficient rezolvat sau dacă nu, cumva trebuie să facem o, o altă apreciere a celor două. E adevărat că nu prea îmi sunt clare lucrurile. O să încercăm, domnule Riche, să vă lămurim ca să nu mai rămâneți așa nelămurit. Doamna de Monte, dumneavoastră aveți cuvântul. Un ringraziamento alla relatrice per l'ottimo lavoro, anche per aver toltori. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru munca excelentă și pentru eliminarea referinței către furnizorii de servicii universale. N-are niciun sens să creăm diferențe pe o piață care ar trebui să, se, să fie liberă și concurențială. De asemenea, trebuie să fim prudenți în ceea ce privește instru- utilizarea instrumentelor de reglementare, mai ales când avem o piață care este în creștere. Competitivitatea trebuie să fie proporțională, nu trebuie să creeze uh, Uh, distorsiuni în uh, dinamica concurențială. Trebuie să intervenim numai când este necesar pentru a minimiza povara administrativă și pentru a elimina uh, colectarea excesivă a datelor analizabile. Cred că trebuie să lăsăm de asemenea autorităților naționale alegerea în ceea ce privește um, analizele de cost. Cred că regulile actuale în ceea ce privește concurența sunt suficiente. Domnule, domnul Vin Van de Camp, iar apoi doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește... Al... Când am lucrat la al patrulea pachet feroviar, am uh, aflat că soluția optimă este uh, inamicul soluției maxime. Când mă uit la munca uh, făcută de Lucy Anderson, văd că a investit mult timp și multă energie în acest dosar și rezultatul la care am ajuns pare să fie cel optim, dar este opusul uh, sau inamicul poziție, uh, soluției maxime. Să ne uităm uh, Ehm, la cele spuse de Marcus Ferber, diferența între ehm, furnizorii de servicii pe de o parte și operatorii de piață pe de altă parte. Și când mă uit mai ales la articolul 5 din această propunere, distincția se pierde, iar ehm, participanții la piață sunt implicați în detalii în ceea ce privește prețurile, trebuie să ofere informații detaliate Mă întreb dacă acest regulament este locul potrivit pentru a aborda toate aceste lucruri. Eu cred că avem nevoie de o distinție mai clară între toate aceste părți. Și, nu în ultimul rând, am văzut că doamna Anderson a depus un amendament, numărul 61, în care face o diferențiere între persoane uh, cu dizabilități, persoane în zone îndepărtate, uh, și uh, persoane sărace. Asta mi se pare o soluție optimă. Putem uh, să solicităm uh, unui operator care face livrări să-ți verifice veniturile și să vadă dacă nu trebuie să plătești mai ieftin. Cred că autoritățile locale trebuie să ajute se ajute pe săraci, nu este vorba, nu uh, cei care livrează colete, nu putem implic, introduce astfel de elemente în text. Uh, deci, pe scurt, să facem o distinție clară între piață și uh, um, furnizarea de servicii universale. Prețurile de, uh, către consumator trebuie să fie cunoscute, dar cum sunt ele negociate între serviciile poș poștale germane și uh, olandeze, asta este uh, informație ce ține de întreprinderi. Uh, sunt împotriva amendamentului 61. Mulțumesc. Mulțumim, uh, domnule Van de Camp. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. În acest regulament, în primul rând, mă rog, primul lucru pe care am vrut să-l facem a fost să spunem nu, pentru că e un sector atât de deschis și nu prea vedeam cum ar putea abordarea Comisiei să rezolve singura problemă care exista, și anume partea de opacitate transfrontalieră adică prețul um, între transferul unui uh, colet dintre Franța și Spania și apoi Spania și Franța era diferit. Deci, în afară de asta, era un, un domeniu foarte deschis și nu prea avea nimic de face cu directiva privind uh, serviciile poștale. Apreciem um, abordarea doamnei Anderson, care ține cont de toți operatorii și nu pune poveri doar asupra celor care sunt uh, um, responsabili cu serviciile universal. Dar am vrea să se respingă tocmai articolul 6 care obliga operatorii să um, Uh, aibă aceleași obligații ca toți cei care nu au avut să obligații uh, asemănătoare și beneficiau de pe urma unor investiții pe care nu le sără. Dar nu prea e clar modul în care se amestecă trimiterile poștale și coletăria. Deja serviciile poștale sunt reglementate, au un cadru legislativ propriu și partea de colete e un alt sector, să spunem, cu alte funcții cât despre accesibilitate, avem un probleme legate de faptul că în grupurile care sunt luate în considerare sunt deja încadrate în directiva privind serviciile poștale, vorbind de IMM-uri. Asta ne interesa. Și nu înțelegem de ce dispar uh, acordurile între state, dar se spune că fiecare stat uh, poate să facă ce vrea. Bune, se spune acolo că da, să facă ceva ca să îmbunătățească, dar până la urmă dacă armonizăm fără să armonizăm, dacă nu ținem cont de partea de acorduri uh, bilaterale. Deci nu prea înțeleg acest aspect. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Ayasanda. Mulțumim, doamna Iala Sender. Domnul Ertug, e rândul dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Primul rând aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru foarte bună muncă depusă până acum. Trebuie să spun că nu prea văd la fel uh, această contradicție despre care au vorbit mulți. Cred că putem găsi un compromis, deci uh, trebuie să abordăm lucrurile pozitiv și optimist. Multe lucruri corecte au fost menționate. Aș dori să revin și la ideea inițială a Comisiei Europene de ani de zile, și anume liberalizarea și crearea unei concurențe, uneori chiar creat artificial. Concurența nu era în sine dar ea nu ajută la nimic dacă uh, încearcă să introducă pe piață mici întreprinderi care uh, după aia trebuie să-și trateze uh, rău angajații. Nu asta ne dorim. Aș dori să mă refer și la cele spuse de domnul Ferber în uh, introducere, Comisia scrie că analizele ar arăta că uh, prețurile publice solicitate Uh, de uh, furnizorii de servicii publici de interes general um, sunt de 3 până la 5 ori mai mari decât uh, prețurile, deci pentru servicii transfrontaliere, de 3-5 ori mai mari decât pentru serviciile interne. Mă întreb de ce nu avem mai multe detalii, de ce nu sunt numite aceste țări și de ce nu sunt sancționate cu măsuri prevăzute în tratate. Sunt chestiuni care apar de mai multe ori și Um, și aici sunt relevante. Articolul 6, de exemplu, este o dovadă a modului în care Comisia Europeană încearcă uh, în mod uh, artificial să creeze um, concurență. Acest articol este un monstru al birocratizării Uh, cum nu mai vezi altundeva. Când se vorbește despre oferte standard, uh, care trebuie uh, notificate autorității de reglementare naționale, care apoi are o lună de zile pentru a face știu eu ce, este birocrație inutilă, hârțogăraie. Întreprinderile trebuie să aibă posibilitatea de a-și face treaba, dar nu cu forța. În al patrulea pachet feroviar, lucrurile au fost similare, ca să fac o, par, um, o paralelă. S-a încercat um, cu materialul rulant, care nu exista pe piață, um, să se pună pe piață acest material rulant uh, în mod artificial. Concurența de dragul concurenței, care duce numai la slăbirea standardelor, nu poate să fie intenția noastră. Iar la final, doresc să spun că sunt de acord uh, cu tot ce sprijină transparența, însă nu se poate să mergem atât de departe cu transparența ca acele întreprinderi care respectă legile, care uh, acordă salariile, care au contracte colective de muncă, să fie sancționate prin faptul că sunt obligate de a publica secrete de afaceri la modul în care își fac calculele, care apoi să fie accesibile uh, tuturor uh, prin Comisia Europeană. Dacă înțelegem poate, poate uh, listele de prețuri la care să aibă autoritățile naționale acces, dar alte elemente suplimentare uh, Uh, care, au, care seamănă cu o supraveghere a prețurilor la nivel european, mi se pare exagerate. Uh, nu avem nicăieri altundeva așa ceva. Închei însă pe o notă optimistă. Uh, cred că vom găsi o soluție și eu cu siguranță voi încerca să contribui la asta. Mulțumesc foarte mult, domnule Ertu, pentru intervenția dumneavoastră. Mă uit către comisie. Domnule Temac, unde sunteți? Bună ziua! Dumneavoastră reprezentați DG Grow. Ați auzit, dragi colegi, avem uh, mici probleme. Așteptăm, deci, viziunea Comisiei Europene. Merci. Um, and thanks to, uh... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi. În primul rând, uh, lui Lucy Anderson, care um, uh, s-a implicat mult în acest dosar și care a făcut uh, o treabă um, foarte bună. Aș dori să mulțumesc și tuturor uh, deputaților care și-au exprimat poziția. Ne dăm seama că este un dosar uh, tehnic, uh, ne dăm seama că este un dosar controversat și nu este o surpriză că nu sunt de acord toți deputații. Dar, după cum a spus și ultimul vorbitor, sperăm că într-un spirit al Uh, compromisului și al, constructiv, al unei abordări constructive vom putea găsi soluții, chiar dacă nu vom putea să le discutăm pe toate acum, pentru că nu avem timp. Trei sau patru comentarii și voi încerca să fiu cât se poate de succint. În primul rând, trebuie să uh, Înțelegem că această propunere a Comisiei este complementară cu directiva privind serviciile poștale. Directiva privind serviciile poștale a fost creată într-un moment în care uh, scrisorile erau dominante și pachetele abia um, existau față de amploarea pe care au luat-o acum. Am fi putut schimba directiva privind serviciile poștale, dar am decis că nu este momentul potrivit. Am considerat că este nevoie de legislație suplimentară pentru a um, putea să se aplice um, și um, obligațiile care există în mare parte în directiva privind serviciile poștale. Dimensiunea uh, consumatorului, bineînțeles, suntem de acord uh, cu raportoarea și cu ceilalți vorbitori că consumatorul sau utilizatorul uh, este cel pentru care facem toate aceste lucruri. Asta ne dorim ca um, micii um, vânzători cu amănuntul să poată uh, beneficia de piața internă pentru livrarea coletelor. De exemplu, dacă ai primit uh, un uh, produs prin uh, poștă de la un uh, furnizor din alt uh, stat membru și vrei să-l trimiți înapoi, ce bine e când uh, Uh, poți să-ți permiți uh, prețul uh, trimiterii înapoi. Bineînțeles, trebuie să fim precauți. Nu este o directivă de protecția consumatorilor. Poate că vom lua notă de amendamentele pentru a extinde domeniul de aplicare la anumite drepturi ale consumatorilor, dar trebuie să vedem asta și în contextul la ceea ce există deja pentru a evita ceea ce au spus mulți dintre noastre, o povară administrativă mm, inutilă pentru întreprinderi. Apoi, dacă regulamentul ar trebui să se uh, aplice uh, furnizorilor de servicii uh, universale sau uh, nu. O parte se uh, adresează tuturor operatorilor uh, de livrare de colete. Uh, și asta este cea care se referă la supravegherea pieței. Informațiile pe care trebuie să le trimită uh, operatorii autorităților naționale. Articolul 3. Aceste obliga- obligații se aplică tuturor operatorilor. A existat o întrebare dacă acest lucru va mai putea fi aplicat în 5-10 ani. Bineînțeles, întâi trebuie să știi cum arată piața și apoi uh, poți uh, vedea dacă ea funcționează bine sau nu. am introdus această obligativitate pentru toți operatorii, iar articolele 4 și 5 țin de, uh, vorbesc despre transparență și prețuri um, acceptabile. Acestea se aplică um, um, furnizorilor de servicii universale, deci uh, operatorii poștali tradiționali, în măsura în care tarifele cad sub uh, obligația de serviciu universal tocmai de aceea nu propunem extinderea regulilor de transparență și a prețului decent pentru uh, toți operatorii, pentru că am pierde logica directivei privind serviciile sociale, iar apoi uh, articolul 6 uh, privind uh, părțile terțe. Considerăm că acest articol este pozitiv pentru mici operatori care doresc să se extindă în alte state membre. Acum acest lucru este foarte dificil. Vedem că um, um, trimiterile transfrontaliere sunt dominate de poșta tradițională și de poșta expres. Dacă mici operatori ar putea să își extindă rețelele, uh, Uh, n-ar beneficia de resurse. Pentru asta există rețele uh, deja, mai ales din partea uh, furnizorilor de servicii universale și programul Interconnect. Ce propunem nu este un fel de meniu la carte pentru marile întreprinderi, ci ca micii operatori să poată folosi rețeaua în condiții echitabile. That is where I will leave my... Și aici mă voi opri, dar bineînțeles uh, vă stau la dispoziție și bilateral pentru a discuta acest uh, subiect mai în detaliu. Merci beaucoup pour vos remarques. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Voi da un minut uh, doamnei Anderson pentru a trage concluziile dezbaterii. Știu că mai aveți și alte reuniuni Uh, toată lumea a adus argumente foarte interesante, nu le voi numi pe fiecare în parte. Ar fi prea dificil. Avem o reuniune a raportorilor din umbră săptămâna trecută, săptămâna viitoare. Termenul pentru amendamente este 16 mai. Voi încerca să discut individual cu toți cei care au intervenit astăzi. Este un domeniu foarte dificil, după cum am văzut din argumentele diferite aduse. Unele lucruri cred că pot fi clarificate când ne uităm la echilibrul între diferitele articole, iar articolele interacționează între ele, deci ar putea să existe soluții luând uh, chestiuni, uh, bucăți din transparență și transferându-le uh, către alte părți ale regulamentului. Uh, și pentru a numi un singur lucru, domnule Riche, aveți dreptate, este un dificil. Avem de-a face cu uh, prețuri tarifare uh, de număr limitat, ele sunt transfrontaliere, dar fac parte din serviciul universal. Deci trebuie să abordăm întregul exercițiu cu foarte mare sensibilitate. Aveți dreptate. Cred că putem face însă totuși ceva util doamnă andersson Mulțumesc, Anderson. Vă amintesc că termenul pentru amendamente este prevăzut pentru 16 mai la ora 12. Continuăm acum cu lucrările noastre. Trecem la norme financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene, proiect de uh, aviz către comisiile buget și control bugetar. Raportor este domnul Vim Van de Camp. Vă dau cuvântul, domnule raportor. Dacă părăsiți sala, am să vă rog să o faceți în liniște pentru a permite raportorului nostru să intervină. Mulțumesc! Doamna președinte, vă mulțumesc! dosarul Lucy Anderson, dacă pot să-l numesc așa, um, este similar cu uh, regulamentul Omnibus pentru servicii financiare. Așadar, este vorba de o revizie a regulamentului, regulilor generale privind serviciile financiare, care înlocuiește numai puțin de 18 decizii, regulamente în temeiul articolului 54. Uh, de asemenea, avem competențe exclusive pe anumite articole. Uh, Comisia ITRE urmează să uh, redacteze un aviz în persoana domnului Ieși Buzic. Vreau să mulțumesc raportelor din umbră pentru eforturile lor și vreau să mulțumesc și personalul de la Comisia de Transporturi, în special uh, colegului, colegului Martin Schulz, altul decât președintele, fostul președinte al Parlamentului. În um, reuniunea cu raportorii din umbra de săptămâna trecută, am uh, discutat amendamentele și am uh, adoptat practic toate dintre acestea. Ce face acest nou instrument? Introduce o mai mare flexibilitate în ce privește finanțarea eh, unor eh, proiecte de transport și infrastructură. Un amendament foarte important al domnului Riche vizează eh, gestionarea riscurilor pentru așa numitul blending. BEI, Banca Europeană de Invest- pentru Investiții, nu este responsabilă pe fond. Domnul Riche spune dacă Banca Europeană pentru Investiții este responsabilă doar pentru parte, atunci nu trebuie ca tot riscul să fie transferat pe unul partenerilor privați, ci ar trebui ca acest risc să fie împărtășit între bei și furnizorii privați. De asemenea, se cere o distinție între credite și granturi. Eu personal prefer uh, creditele, colega mea, Iala Sender, Sender preferă uh, în special granturile, uh, deci fondurile nerabur, nerambursabile. Mă scuzați, am spus Martin Schulz mai devreme, spune vorbitorul, mă referam la Martin Fuchs și cu asta am și terminat, domnul președinte. Brâcht, C'était juste pour... Era doar ca să verificați dacă suntem încă treji. Foarte bine ați făcut, era evident. Doamna Iala Sender. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Van den Kamp pentru că a avut capacitatea de a ajunge la niște compromisuri care regrupează și câteva dintre rezervele noastre. Da, unii preferă granturile împrumuturilor, dar problema este că industria, industria transporturilor cu precădere, ne cere să scădem bugetul pentru ajutoare. Deci e important, bineînțeles, să nu se piardă banii din bugetul european, însă propunerea comisiei, soluția pe care ne-o propune, cumva consolidează ideea că nu cheltuim suficient pentru transport, dar până la urmă capacitatea noastră de a cere cote pentru transport, apoi ce facem cu finanțarea ambinat uh, pentru CEF, uh, ar putea să fie mai greu de făcut. De asemenea, vreau să spunem că sprijinim uh, amendamentele în care se cere finanțarea în continuare în proporție de 80-85% a programelor anuale. Știu că pentru comisie mai ușor de gestionat să aibă totul dintr-o dată, dar mai există și programe mai uh, bine adaptate, programe anuale care pot să pună pe tapet uh, anumite subiecte importante, cum ar fi legăturile lipsă, verigile lipsă, care ar putea să ne permită să îmbunătățim eficiența rețelei în ansamblu. Nu mai rămâne decât să-i mulțumesc încă o dată domnului Van de Camp pentru faptul că a putut să găsească compromisuri pentru găsirea unor soluții care îmbunătățesc propunerea comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Riche! Vă mulțumesc, domnul președinte! Văd că um, văd din mulțimea de deputați care a rămas că apetitul pentru chestiuni financiare este mare. Problema e că atunci când nu mai sunt bani, atunci începe drama. Vreau să-i mulțumesc lui Vim pentru raportul excelent și pentru modul excelent în care a desfășurat dezbaterea între raportori și raportorii din umbră. Noi vom susține toate amendamentele de compromis la care s-a ajuns. Și aș mai insista asupra unui lucru care mi se pare important, și anume posibilitatea um, utilizării fondurilor FEDER în partea de transport. Nu mi se pare normal să se excludă complet transporturile din tot acest capitol de fonduri pentru competitivitate. E păcat. Ne trebuie astfel de fonduri pentru a face planificare și pentru a susține um, instrumentele de investiții prin împrumuturi și așa mai departe. E vorba de o altă de comisie care a luat această decizie, dar noi a trebuit să susținem capacitatea de finanțare prin aceste instrumente, o miză foarte mare pentru noi. Și încă lucru pe care spunea și uh, Vim, că trebuie și BEI să-și facă meseria, mai ales că e vorba de bugetul european, dar și până la urmă să acopere uh, riscul de primă pierdere. Nu e așa o chestiune, este din comun. Și trebuie să mai atragem atenția asupra unui lucru. Atunci când facem enumerări de diferite tipuri de subvenții, de instrumente financiare, nu facem decât să slăbim dispozițiile, pentru că um, până la urmă înțelegem că ce nu se regăsește în listă nu există de, deloc. Deci poate mai bine am folosit niște termeni mai generali. Și nu vom susține amendamentul 26 pentru că o evaluare ex-ante asupra dispozitivelor de blending, de finanțare um, mixtă, e, contravine principiului blendingului. E vorba până la urmă de un mecanism care susține o investiție. Asta înseamnă că nu există um, o evaluare exantă. Deci atrag atenția asupra um, acestui lucru. A fost un subiect care a fost bine gestionat de raportor și sistemul cu amendamente de compromis. Mulțumesc! Îi dau cuvântul domnului uh, Mara de la Comisie. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru ocazia de a interveni pe acest proiect de aviz. În ce privește propunerea Comisiei de a plafona blending-ul la 10%, aici um, noi avem o opinie divergentă. Asta ar trebui să depindă de, de volumul care ar urma să fie alocat mecanismul pentru interconectarea Europei. Cred că 10% este un plafon echitabil care corespunde și obiectivului uh, mecanismului uh, de interconectare Europei. În ce privește Uh, crearea unei noi facilități de blending. Uh, vom, uh, ne vom aplica asupra acestei teme la revizuirea la mijlocul perioadei de referință, atunci când vom reexamina condiționalitățile ex ante. Pentru asta însă este nevoie să <clears throat> elaborăm și un act de punere în aplicare. Deci mai întâi vom elabora un program de lucru așa cum am făcut-o și pentru toate instrumentele financiare în trecut. Vom uh, prezenta uh, această nouă facilitate Comisiei uh, Comitetului pentru Mecanismul pentru Interconectarea Europei. De asemenea, aș vrea să spun că în ce privește ecologizarea sau caracterul ecologic al MIE, Uh, aproape uh, 80% vizează uh, proiecte de infrastructură feroviară și pe căile navigabile interne, deci suntem relativ ecologici, aș zice. Sunt câteva dispoziții care ar afecta EFSI și de aceea cred că trebuie să dezbatem acest aviz și în legătură cu regulamentul EFSI. Iar ultimul aspect important uh, vizează o neînțelegere în ce privește o plafonare, un plafon uh, impus în noul CFM. Uh, nu cred că aici avem un temei legal pentru a anticipa noul CFM. Se vorbește totuși de uh, Uh, o limitare a alocărilor pentru transport în noul CFM de maxim 2,5%. Uh, eu cred că dacă punem împreună fondurile structurale, uh, cel de coeziune și Orizont 2020, ajungem aproape la 10%. Deci, nu știu dacă trebuie discutat aici acest plafon de 2,5% și dacă s-ar face, cred că procentajul este, pragul este destul de limitat și eu și colegii mei uh, suntem aici pentru a răspunde la eventuale întrebări suplimentare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Nu știu cum să înțelegem ultimele noastre cuvinte. Dar o să las pe domnul raportor, pe domnul raportor să încheie, domnule Van de Camp. Dank aan de comisie. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc comisiei, raportorilor din umbră, pentru comentariile pe care le-au făcut. Suntem mai mult decât să dispuși să trecem la vot mâine dimineața la ora 9. Ora bien lieu. Mulțumesc. Votul se va desfășura mâine la ora 9.00. Bun. Ședința noastră continuă acum cu ușile închise. Am să anunț uh, o mică întrerupere ca să se oprească webstream-ul și îmi pare rău pentru public, dar